Dear colleagues, good afternoon. Dragi colegi, bună ziua. I would ask adopt the agenda. Haideți să adoptăm ordinea de zi. Dacă sunteți de acord, mulțumesc. Nu am anunțuri de făcut. Un punct scurt referitor la trialogurile în curs. Primul trialog politic la cea de-a cincea revizuire a directivei privind uh, combaterea spălării banilor a avut loc pe 21 martie. Am avut o dezbatere de orientare pe următoarele chestiuni. Registrele cu, cu beneficiarii efectivi, noile entități uh, obligate, o definiție a monedelor virtuale, um, cooperarea, și anume am discutat diversele poziții ale instituțiilor, am uh, discutat despre mandatul privind cooperarea tehnică referitoare la um, valuta virtuală și de asemenea am acordat mandat uh, pe chestiuni tehnice și în alte domenii care au fost acoperite. Următorul trialog va avea loc pe 4 aprilie la Strasburg. Și acum trecem la partea de examinare, subiectul de astăzi este directiva a doua privind uh, serviciile de plată. După cum știți, uh, EBA, după consultarea publică, și-a prezentat proiectul de standarde tehnice de reglementare. Deci uh, este un moment foarte bun pentru această discuție și dau cuvântul în primul rând, reprezentantului EBA, îi urăm bun venit lui Andreea Enria, care este președintele EBA, după care va interveni uh, Pierre Petit de la BCE și, de asemenea, Marta Merlande de la DG Fisma. Andreea, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus, acum uh, o lună și ceva ne-am încheiat colaborarea în strânsă cooperare cu BCE și am trimis Comisiei raportul final care include standardele tehnice de reglementare cu privire la uh, comunicațiile sigure și la autentificarea sigură a uh, clienților. Avem un tabel care reprezintă evaluarea pe trei uh, preocupări distincte pe care le-am extras din uh, răspunsurile foarte ample ale părților interesate din timpul consultării și am încercat să dăm un răspuns acestor uh, îngrijorări. Astăzi vreau să mă concentrez asupra trei chestiuni pe care le-am discutat și în noiembrie și vreau să vă spun cum am, care sunt răspunsurile noastre. V-ați exprimat îngrijorări referitoare la neutralitatea tehnică, la praguri, la rețelele publice de transport, la uh, analiza de risc tranzacțional și la accesul cu privire la conturile de plăți. Începând cu neutralitatea tehnologică, documentul nostru uh, începe uh, de la standardele ISO și în lumina îngrijorărilor pe care le-ați menționat, EBA a concluzionat că e nevoie de un echilibru diferit între obiectivele uh, pe de o parte de um, neutralitate tehnică și pe de altă parte de o mai mare standardizare. Trimiterile la caracteristici uh, tehnologice specifice Uh, care stau la baza uh, unei uh, autentificări sigure a consumatorilor. De asemenea, am îndepărtat trimiterile la standardele ISO, cum ar fi ISO 27001 și am restrâns domeniul de aplicare. De asemenea, s-au făcut observații cu privire la derogările, inclusiv cele pentru analiza tranzacțională a riscului, uh, impactul asupra rețelelor de transport public și a parcurilor, uh, a, a, um, ale parcărilor. Am considerat că îngrijorările dumneavoastră sunt întemeiate și de aceea uh, am uh, um, luat în considerare impactul standardelor tehnice de reglementare asupra acestor domenii. Am ajuns la concluzia că uh, ar fi nevoie de o acceptare suplimentară pentru plățile în aceste uh, zone, luându-se în considerare toate chestiunile legate de securitate. În ceea ce privește analiza uh, riscului tranzacțiilor, s-a spus că EBA nu permite în mod suficient uh, derogări bazate pe risc. Acest lucru nu este adevărat pentru că, de exemplu, în uh, directiva a doua se cere EBA tocmai să definească derogările bazate pe nivelul de risc uh, pe aferent fiecărui serviciu. Și de aceea noi considerăm că o derogare ar trebui să rămână o derogare, să nu devină regulă. De asemenea, am respins ideea că um, furnizorii de servicii de plată ar trebui să decidă ei înșiși uh, Um, dacă se aplică sau nu cerințele de autentificare um, bazat pe um, analiza riscului pe care o fac ei uh, înșiși. De aceea ar trebui să existe niște norme foarte clare în legislație. Am considerat totuși că ar fi fondată o derogare, însă aceasta ar trebui să fie definită pe baza unor criterii foarte clare. Și asta am făcut. Am introdus o derogare suplimentară pentru tranzacțiile de până la 500 de euro, care e legată de ratele de fraudă care sunt definite în proiectul de standarde tehnice și care trebuie să um, consolideze protecția clienților datele privind fraudele nu sunt uh, suficiente în toate statele membre și de aceea am introdus o clauză de revizuire la 18 luni după data de aplicare a standardelor tehnice de reglementare pentru această derogare. În ceea ce privește nivelele, nivelurile pragurilor, am pornit de la suma de 10 euro, asta pentru a contribui la obiectivul de a crește securitatea pentru că securitatea este esențială și pentru încrederea pe piață. Uh, cerințele foarte stricte de securitate pot să pună în pericol însă obiectivele de competitivitate ale directivei. Și pentru a veni în întâmpinarea îngrijorilor dumneavoastră și ale altor respondenți, am decis să creștem de la 10 la 30 de euro acest prag. Nu am uh, urmat uh, recomandarea unor respondenți de a trece uh, de a crește până la 50 de euro care se aplice plăților contactless. În ceea ce privește conturile de plată, ați exprimat îngrijorări cu privire la comunicarea între furnizorii de servicii de plată, mai ales uh, bănci, și ceilalți furnizori de servicii, de informații și de inițierea plăților am ajuns la concluzia că după perioada uh, de tranziție, directiva nu mai permite practica curentă uh, a um, așa numitului uh, screen scraping. Această interpretare se bazează pe o serie de cerințe din cea de-a doua directivă privind serviciile de plată, PSD2. Um, de exemplu, se cere la articolele 66-67 ca furnizorii de servicii uh, care inițiază plățile să se identifice, să comunice în mod sigur și să nu uh, utilizeze sau să acceseze sau să stocheze date pentru uh, alte scopuri decât serviciul pe care îl prestează. De asemenea, se uh, prevede la articolul 115 că acești furnizori au dreptul să continue să acceseze plățile, eh, conturile de plăți um, doar pentru perioada tranzitorie după ce încep să se aplice noile standarde tehnice de reglementare. Um, singura modalitate uh, corectă juridic prin care să se asigure că băncile partajează date cu alți furnizori fără nevoia unui contract a fost aceea de a solicita uh, furnizorilor de servicii uh, de plăți să ofere măcar o interfață cu ceilalți furnizori de servicii pentru a accesa informațiile privind conturile de plăți. De asemenea, uh, standardele tehnice de reglementare prevăd o nouă interfață dedicată um, pentru comunicarea și identificarea uh, clienților uh, lor. În ambele cazuri, furnizorii de servicii trebuie să poată accesa datele de care au nevoie pentru a oferi serviciul servicii clienților lor. Însă ne-am dat seama că preocupările cu privire la uh, interfață sunt legitime și de aceea cerem uh, băncilor să uh, ofere aceeași, um, același nivel de acces și de performanță a interfaței a interfeței pe care o folosesc și cu clienții lor și, și în relație cu alți furnizori de, de plăți și, de asemenea, trebuie să existe posibilitatea de a testa această interfață. De asemenea, furnizorii de plăți au obligația să ofere o confirmare imediată a, atunci când fondurile, um, atunci când au putut să proceseze uh, plata anumitor, uh, utilizând anumite fonduri. De asemenea, toți furnizorii uh, de plăți și cei care gestionează conturi vor avea acces la informație, dar Uh, pe viitor vor avea acest acces în mod securizat și armonizat între diversi furnizori de servicii. De asemenea, considerăm că am făcut tot ce am putut uh, în cadrul juridic al mandatului pe care l-am avut. Așadar, considerăm că am uh, ascultat îngrijorările exprimate în timpul consultării și am introdus o serie de schimbări pentru a găsi un mai bun echilibru între obiectivele diferite și un care intră uneori în conflict din uh, directivă și rămân uh, disponibil întrebărilor dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you very much to Andrei Ria. I'll give... Mulțumim, Andrei Ria, și dau cuvântul lui Pierre Petit, uh, care este uh, director general adjunct la BCE. Yes. V-aș sugera, dacă nu vă deranjează, să dăm cuvântul în primul rând Comisiei Europene. Bun, nicio problemă. Mulțumesc, domnule președinte. Am primit proiectul standardului tehnic cu luni în urmă, după, după cum știți, și aș dori să-i mulțumesc Eva pentru munca sa excelentă pe acest subiect. Credem în general că aceste standarde în proiect sunt de calitate foarte bună. Sunt de acord cu antevorbitorul meu că PSD2 PSD2 include o serie de obiective care <clears throat> sunt dificil de împăcat între ele, securitatea, mm, protecția consumatorului, inovarea. Considerăm că EPA a, s-a achitat foarte bine în a echilibra aceste obiective contrare. Nu voi intra astăzi în toate aspectele acoperite de RTS. Uh, voi pune accentul pe două, subiectul, două subiecte, securitatea și uh, comunicarea, interfața de comunicare. În ceea ce privește securitatea piețelor și securitatea plăților și autentificarea puternică a cons- consumatorului. Cons- susținem aportarea EBA în legătură cu uh, uh, mecanismele de autentificare bazate pe o analiză de risc, în special ținând cont de faptul că o autentificare puternică și convenabilă nu este disponibilă în întreaga Uniune Europeană. În același timp, apreciând, apreciând faptul că uh, sistemul RTX include o clauză de uh, evaluare care va permite o uh, reevaluare a uh, acestor mecanisme la 18 luni de la intrarea în, plic, în, intrarea în vigoare a RTS. După 18 luni vom avea și statistici fiabile, precum și instrumente mai bune pentru a analiza plățile în funcție de risc. În al doilea rând, interfața de comunicare. Aici, aici recunoaștem că EBA a încercat să echilibreze diversele interese ale băncilor și ale actorilor fintech. Acestea fiind spuse, împărtășim în preocupările deja exprimate de către Parlamentul European și anume să nu se uh, Uh, submineze prin ETS sau printr-o interpretare acestora obiectivul PST2 pentru a susține inovarea și competitivitatea. În, într-adevăr, proiectul ETS al EPA impune anumite obligații asupra băncilor pentru a asigura calitatea serviciului al uh, interfeței dedicate a băncilor, însă aceste măsuri uh, nu sunt suficient de specifice să, pentru a acorda uh, in, informații uh, părților terțe și este nevoie să se meargă mai departe specificându-se o opțiune uh, de rang 2 la care băncile să aibă acces. Această abordare ar fi una Uh, durabilă atâta, și, și ar acorda o flexibilitate necesară băncilor. Sperăm că pe această bază vom putea să găsim o soluție acceptabilă pentru toate părțile. Va fi nevoie de bunăvoință din partea tuturor părților, însă suntem încrezători că uh, vom ajunge acolo în uh, calendarul stabilit de regulamentul EBA. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, chiar acum, domnul Petit, mulțumesc. Și eu aș dori să încep prin a felicita EBA pentru munca efectuată până acum, inclusiv ținerea, luarea în considerare a preocupărilor, preocupărilor explica, exprimate de piață într-o versiune mm, anterioară este, aceste preocupări sunt luate în considerare în mod riguros și transparent și se ajunge la uh, soluții bune pe aproape toate problemele ridicate în consultarea de piață. Există însă o problemă care este încă pendinte, care este încă deschisă și în legătură cu care aș dori să mă exprim. Direct, accesul direct al uh, actorilor, uh, furnizorilor de servicii terți la uh, conturile de plată. Aici avem trei elemente. În primul rând, uh, îngrijorăm, înțelegem îngrijorările Parlamentului European, înțelegem că acestea sunt mânate de o dorință de a se asigura că acești furnizori terți vor continua în viitor să presteze serviciul pe care îl oferă astăzi în legătură cu accesul la date și la informații în legătură cu contul clientului și selecția pe care o fac um, în datele care sunt transmise comerciantului, confirmarea anume că plata a fost inițiată și va fi executată. Așa vedem noi uh, rolul acestor actori terți uh, în piața plăților cu amănuntul. Înțelegem preocuparea păstrării acestei funcții. În teorie suntem cu toții de acord că în condițiile stabilite de PST2 trebuie există obligația ca furnizorul terț să se identifice și să fie supravegheat. În al, al treilea element, dacă ascultăm Comisia Europeană, Salutăm felul în care Comisia Europeană are de gând să includă preocupările Parlamentului European. Bineînțeles că avem nevoie de o claritate mai mare, mai multe informații în legătură cu condițiile care se va menține accesul direct ca o soluție secundară. Al treilea element este foarte important pentru noi. Noi, BCE, vom continua să susținem eforturile pe care le fac atât băncile cât și furnizorii terți de plăți uh, pe lângă bordul de plăți, ERPP, pentru a stabili cerințele practice necesare unui, unei uh, integrări a serviciilor de inițiere a plăților în Europa. Avem nevoie de o piață integrată, o de o piață în care uh, furnizorii terți de servicii să poată să concureze între ei și în care comercianții să folosească un furnizor sau mai mulți pentru a mm, accesa toate conturile de plată din Uniunea Europeană. Nu trebuie să se dezvolte 4.000 de interfețe diferite cu băncile, pentru că acesta este numărul aproximativ de bănci în Uniunea Europeană. Deci, dacă soluția care este avută în vedere în momentul actual pentru a acorda acest acces se confirmă, va clarifica în mod foarte concret cadrul juridic în care uh, are loc munca acestor uh, intermediari, însă nu economisește munca pe care trebuie să o facă băncile și furnizorii terți pentru a comunica în toate aspectele practice și asemenea, așadar uh, să avem încredere că această uh, măsură va avea rezultate bune. În definitiv, putem spune că Banca Centrală Europeană va sus- continua să susțină puternic plățile instant în Europa, inclusiv dezvoltarea unor uh, soluții de plată instantanee paneuropene. Europene. Cu toții știu că BCE susține această evoluție și plățile instantanee vor privi uh, problema pe care o um, discutăm astăzi, accesul direct. Accesul direct va uh, rezolva această problemă și s-ar putea să o facă chiar uh, înainte ca standardele de plată să intre în vigoare la un moment dat în 2019. Vă mulțumesc. pentru intervenția dumneavoastră, pentru intervențiile dumneavoastră. Mulțumesc și autorității bancare europene că a ținut cont de um, pozițiile exprimate personal. Mă de... Nu sunt uh, pe deplin satisfăcut de această propunere, însă sunt sigur că vom avea o dezbatere Uh, foarte animată. Mulțumesc uh, și din partea mea. În primul rând, uh, mulțumiri oaspeților noștri pentru faptul că măcar o parte dintre observațiile noastre sub președinția lui Antonio Tajani care a condus echipa de negociere. Ei bine, că aceste observații au fost luate în considerare și ultima observație m-a făcut să zâmbesc, cu toate Adică în ce măsură suntem noi uh, în stare, cu, prin legislație, să uh, prindem din urmă viteza de dezvoltare a tehnologiei tuturor uh, apurilor. Bun, asta e de văzut. Însă, deocamdată, în ceea ce privește directiva privind serviciile de plață, plată a fost foarte clar că vrem să creăm o piață unde să existe o competitivitate uh, mai mare, oferind în același timp un nivel de protecție um, și facilitând plățile. Și de aceea cred că putem să spunem că uh, furnizorii de servicii de plată trebuie să aibă acces la conturile de plată, însă într-o manieră securizată. Uh, e foarte clar uh, că modelul uh, de reglementare al tehnologiei trebuie să rămână neutru. E foarte clar, pentru că dacă ne uităm la norma ISO care a fost luată ca referință, nu garantează neutralitatea tehnologică și um, din um, um, considerentele directivei reiese foarte clar că Uh, trebuie să garantăm aceste chestiuni, dar trebuie să uh, garantăm de asemenea și faptul că uh, furnizorii treți trebuie să poată fi clar identificat în momentul în care accesează un cont sau anumite informații. Acestea sunt niște puncte foarte clare și importante din prima directivă care rămân în continuare valabile discuția pe care o purtăm acum se concentrează foarte mult asupra obligațiilor uh, pentru furnizorii care inițiază plățile. Însă, pe termen lung, cred că uh, vom avea o evoluție mai importantă în ceea ce privește furnizorii de servicii de plată care se ocupă de uh, gestionarea conturilor și aici în continuare este permisă această procedură de screen scraping și mă întreb cum vor evolua lucrurile, pentru că nu se poate ca uh, un anumit furnizor de plăți să aibă acces complet la toate informațiile și uh, alt tip de furnizor care este implicat în același proces să nu aibă acces la toate informațiile. Deci cred că e nevoie să ajungem la o abordare uh, um, uniformă aici, de aceea vreau să rog Comisia ca obligațiile pentru serviciile uh, de inițiere a plăților și de serviciilor de gestionare a conturilor să fie uh, concertate astfel încât să nu avem lacune în reglementare și să avem totuși un teren echitabil la nivel uh, european. Al doilea lucru la care vreau să mă refer. EBA într-adevăr, a venit în întâmpinarea multor îngrijorări față de primul uh, proiect de standarde, standarde tehnice de reglementare și a introdus uh, uh schimbări. Uh, această matrice care se folosește pentru a evalua riscul de fraudă are o problemă, pentru că um, se uh, introduce acest uh, prag de 500 uh, de euro, așa cum uh, a spus reprezentantul EBA. Bun, Sigur că acest prag este ok pentru consumatorii privați, însă pentru cei, pentru întreprinderi, acest prag este mult prea scăzut, mai ales că știm că um, toate registrele centrale, uh, fie că sunt uh, ele la nivel național sau la nivelul EBA sau BCE, sunt uh, uh, niște procese foarte automatizate care nu uh, intră în acest model și de aceea uh, e nevoie de o reglementare specifică pentru soluțiile business to business care să uh, ia în considerare și plățile de peste 500 de euro. Eu nu cred că fiecare comisar european uh, Uh, în fiecare zi vrea să introducă tanul atunci când trebuie să facă o călătorie ca să, să vă spun ce ar însemna de fapt asta. Deci m-aș bucura foarte mult dacă și aceste puncte ar putea să fie luate în considerare. Mulțumesc! Thank you. Uh... Vă mulțumesc, Ole Ludvigson. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. După cum am spus în trecut, trebuie încă să asigurăm dreptul acestor furnizori terți să aibă acces la conturile cu clienților. Cea de-a treia versiune a RTS permite băncilor să gândea, să hotărască măsura în care li se acordă sau nu accesul furnizorilor terți de Preț. Acest lucru depinde de bunăvoința Uh, băncilor nu ține de mandatul EBA să um, reglementeze acest lucru. În trecut nu au existat cazuri de scurgeri de date personale. Acolo se, sp- se spune foarte clar că RTS trebuie să fie compatibile cu diverse soluții tehnologice. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că interfețele dedicate ale unei bănci nu trebuie să fie mm, construite pe un model de redirecționare, pentru că această tehnologie face imposibil ca uh, furnizorii terți de plăți să uh, își adapteze uh, accesul mm, la aplicații pentru telefoane mobile, de exemplu. Trebuie să eliminăm uh, referirea la uh, Standardul ISO 20000 este destul de neobișnuit uh, ca EBA uh, cere acest standard atunci când peste tot au, s-au eliminat aceste standarde pentru a promova neutralitatea inovației și neutralitatea tehnologică. Băncile trebuie să acorde cea mai bună interfață posibilă pentru bănci și posibilitatea de a se adapta uh, accesul pentru aplicațiile mobile dispare. Articolul 74 din RTS spune că organizațiile internaționale de standardizare trebuie să emită standardele pentru PIS și EIS, ceea ce pare să contrazică ideea neutralității tehnologice care mm, permează întreaga, întreaga mm, directiva uh, plăților. Nu trebuie ca alte organizații să dețină statut semilegal, pentru că atunci acestea vor începe să dicteze anumite standarde tehnice. Există riscul ca aceste organizații să fie influențate de bănci sau companiile de carduri. De exemplu, tehnologia SWIFT ar putea să fie uh, impusă la serviciile de inițiere a plăților, care ar duce la costuri foarte mari și ar exclude un număr foarte mare de actori. Sper că veți găsi soluții de bun simț la toate aceste preocupări. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Nu văd ECR-ul, deci Sofie Intveld. Foarte pe scurt, nu voi intra în foarte multe detalii, însă aș dori să reacționez la ceea ce a spus domnul Marcus Ferber în legătură cu felul în care legiferăm. Nu este un model uh, potrivit cu lumea în care trăim, dar mă întreb, în anii în care am discutat aici și am uh, discutat uh, puncte și virgule, câte inițiative bune au uh, fost abandonate, câte au părăsit Europa. Asta dincolo de aspectele tehnice ale acestui dosar. Eu nu sunt 100% sigură dacă mă uit la motive, însă sper că vom putea cădea de acord asupra unui sistem care să permită concurența Trebuie să încercăm să legiferăm mai bine, pentru că uh, descurajăm inovarea și după aceea ne plângem că depindem de uh, giganții americani și chinezi. Asta e, are un motiv și sper că uh, dosarele din viitor vor fi tratate în mod diferit. Mulțumesc! Eu cred că prin reglementarea europeană vom avea o piață bună, dezbaterea poate să continue, însă legislația din jurnalul oficial, ar trebui, monitorul oficial ar trebui să se aplice. GUE, nu? Eva Jolie nu este prezentă. Vorbește cineva în numele ei? Sven Giegold. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că își amintește și Sofie un lucru. Atunci când am uh, negociat uh, SEPA și am avut o lungă procedură legată de și discuții legate de guvernanță. Vreau să vă spun că aceste chestiuni pentru mine niciodată n-au fost lămurite așa cum se cuvine. Avem un grup de lucru care pregătește niște reguli, niște norme care se referă la niște interfațe în cadrul IRPB, adică ceva ce înlocuiește Consiliul CEPA și e vorba de o structură, o entitate situată la nivelul uh, BCE. Au și un site internet aceștia și dacă ne uităm peste regulamentul lor de proceduri, votul are loc cu majoritate de trei pătrimi, adică nimic nu se poate face împotriva băncilor ca atare, cel puțin când sunt cu toatele întrunite, poate au nevoie de persoană sau două în uh, plus. Știm bine că asta s-a văzut și în trecut. Lipsa de transparență, lipsa de implicare a părților interesate, a consumatorilor, a utilizatorilor și sunt surprins că uh, EBA nici măcar nu este membru al acestui grup de lucru. Poate poate să-mi spună reprezentantul EBA de ce nu sunteți invitați, de ce nu participați acolo. Pentru mine, guvernația în domeniul acesta al plăților nu este suficient de bună, de fiabilă. Și când vine vorba de ce ne-a spus raportorul, trebuie într-adevăr să ne gândim de, la modul în care sunt luate aceste decizii și nu să mergem așa orbește. Pentru mine, această guvernanță, cum este ea prezentată aici, este extrem de ciudată. Și Comisia poate ar putea să ne explice de ce acest grup de lucru cheie pentru implementarea directivei PS2 are un secretariat la EPC, iar uh, în uh, rândul membrilor se numără două bănci foarte mari care fac parte din uh, această structură, dar se suprapun aceste calități de membru. Ce fel de guvernanță este acesta cu diverse conflicte de interese și cu oameni care vin de la BC. Aici avem uh, o instituție uh, independentă, care are o serie întreagă de funcțiuni, dar care nu este supusă aceluiași nivel de control. Și, încă o dată, EBA nici nu participă la acest grup de lucru. Și întrebarea mea este legată de procesul de decizie de transparența acestuia și de modul în care există un oarește control și aș dori ca Comisia să reacționeze, să discutăm împreună în legătură cu această structură de guvernanță. Este ea oare suficient de democratică și de transparentă în acest domeniu? Domnul Vali nu este prezent. Domnul Anemans nici doamna capă, nu este catch de ani. Atunci, doamna Pervanș Beres. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că examinăm uh, acest uh, proiect de standard de reglementare tehnică RTS. Ne bucurăm să avem această ocazie, așadar, eu cred că Având în vedere poziția EBA, indiferent de statutul său la grupul de lucru, înseamnă și un echilibru. La nivelul 1 decisesem că trebuie să existe un punct de acces pe piață. Adaptarea la noile tehnologii, dorința clienților de a uh, face plăți din ce în ce mai cu ușurință, asta este de înțeles, dar mai există și un alt deziderat, obiective de securitate și de securizare a uh, structurilor, toate acestea ne dau cadrul de discuție. Vedem că unii dau apă la moară celor care sunt deja pe piață și instalați în noile tehnologice. Dar, neutralitate tehnologică se spune, dar vedem că multe merg în sensul celor care deja sunt prezenți pe această piață a tehnologiilor. Despre ce vorbim? Dorim, într-adevăr, să facilităm aceste plăți efective sau nu cumva, prin intermediul acestora, n-ar trebui nu facem decât să le permitem celor care deja au intrat pe piața noilor tehnologii să profite uh, de o serie întreagă de date, mai cu seamă de date bancare ale clienților care folosesc uh, plățile, uh, terminele respective. Mă gândesc în acest context la firme mari cum ar fi Sofort, Mă mai gândesc apoi la alții, cum ar fi cei numiți GAFA, care, acest gen de entități, în numele neutralității tehnologice, să fie foarte interesați, de fapt, de captarea acestor date în niște condiții pe care poate noi nu le stăpânim suficient și la care probabil că nu se gândiseră legiuitorii la nivelul 1 nivelul 1, uh, aici voințele legiuitorilor era foarte clară. Acum se vorbește mult despre neutralitatea tehnologică, însă aceasta nu înseamnă că îi ajutăm și mai mult pe cei care deja domină piața și le dăm astfel pe mână cheia de intrare cu foarte multă larghețe și defavorizăm pe ceilalți. Când vine vorba de securitate, Vreau să mulțumesc uh, domnului Isania pentru prezența sa. Eu eram pentru acei 10 euro, pentru că știm foarte bine că firmele de intermediere de plăți nu sunt ei prima linie în lupta împotriva terorismului, dar ei totuși reprezintă un bastion important, inclusiv când vine vorba de securizarea plăților și am văzut că cu cât uh, ridicăm pragul la aceste excepții, cu atâta uh, multiplicăm riscurile care apoi uh, vor avea efecte bumerang pentru noi, pentru regitori, pentru oamenii politici. Având în vedere datele tehnologice la dispoziția noastră, având în vedere dorința consumatorilor, consumatorilor care, pe de o parte, vor să profite de toate inovațiile posibile, dar, pe de altă parte, vor să se bucură de asta în mod cât se poate de sigur la serviciile de plăți. În aceste condiții, propunerea EBA nu are decât, nu ne dă decât satisfacții. Și cred că i-ar putea să semene foarte mult cu ceea ce am, o să hotărăm la sfârșit sau forma finală a acestui document. Mulțumesc foarte mult, nu mai am alte cereri de intervenție, așa că o să spun și eu ceva în nume propriu. Vreau să vă spun că mie mi se pare foarte convingător ce a spus uh, domnul Ria. Vreau să mulțumesc uh, Eva pentru că a îmbunătățit Ehm, tot ce înseamnă SCA, adică autentificarea sigură. Pe de altă parte, în ce privește a doua parte cu conturile, vreau să întreb Comisia ce înseamnă aceste modificări făcute pentru a menține modelul de afaceri actual. Bineînțeles că nu ne dorim ca legislația noastră să perturbe mersul economiei, dar asta nu înseamnă că legislația noastră trebuie să renunțe la obiectivele propuse, care înseamnă nu numai protecția sau protejarea modelului actual de afaceri, dar, pe de altă parte, și implementarea de noi direcții. Bineînțeles că e vorba de diverse garanții, de neutralitate, dar și de oarece securizare. Așa că nu, nu înțeleg ce se dorește cu faptul că screen scraping nu va mai fi permis în acest nou act legislativ. Lucru care totuși este foarte clar menționat în legislația actuală. Adică nu dorim ca funcționarea pieței să contravină obiectivelor urmărite de acest act legislativ. Așadar, aș dori o lămurire din partea Comisiei, în sensul că nu înțeleg uh, până unde dorește să meargă cu modificările respective. Eu fiind de părere că aceste modificări nu trebuie să aibă loc. Mulțumesc! Mulțumesc! Așa Domnule la comisie. Așa cum am spus, uh, noi consideră, considerăm că standardul RTS uh, al EBA este de o altă calitate în toate aspectele sale, acestea fiind spuse pe interfața de comunicare, noi considerăm că pot să existe niște garanții suplimentare pentru TTP-uri, astfel încât să se asigure că modelul de afaceri respectiv este durabil și uh, sustenabil. Care ar fi soluțiile pe care noi le explorăm? Fie să dăm acces acestor TTP-uri prin uh, interfața destinată clienților cu anumite modificări pentru a garanta o identificare bună a băncilor reciprocă și, de asemenea, să ne asigurăm că TTP-urile au acces numai la informațiile necesare pentru ele pentru a-și putea furniza serviciile respective. Asta ar fi o opțiune și toate băncile ar putea, conform un alt scenariu, să aibă propria interfață, adică să fie o interfață care nu este interfața care se prezintă clienților atunci când sunt pe o platformă de plăți uh, online. Ar fi o interfață specifică de tip uh, EPI plus ceva care seamănă cu interfața destinată clienților, care, bineînțeles, să modificeze niște filtre uh, adecvate utilizării respective. Cam la asta ne gândim în acest moment, ascultăm diversele opinii vehiculate aici la Parlament, dar și la Consiliu. Bineînțeles că nu e nimic bătut în cuie, încă este un prim brainstorming pentru a vedea cam ce se uh, poate face în acest sens. Mulțumesc foarte mult, BC. Vă mulțumesc! Vreau să fac un comentariu legat de RPB. Este vorba de o entitate care este prezidată de BCE, care reprezintă atât partea cerere cât și ofertă din uh, industrie respectivă. Consumatori, IMM-uri, bănci, uh, TTP-uri, toate părțile interesate din acest sector sunt incluse în acest uh, board. Și noi considerăm că el este foarte reprezentativ pentru toate interesele respectate, reprezentate. El are propriile reguli, așa cum s-a spus. grupul de lucru respectiv, pe bună dreptate ați spus, s-a creat pentru a reforma aceste servicii de plată și este co pe de-o parte, de un reprezentant al părții cererii și, pe de altă parte, de cei care reprezintă oferta. Ei bine, regulile și mandatul RPB sunt făcute astfel încât că, ca nu piața să fie cea care să prezinte soluțiile. Dar orice soluție va fi aleasă ea va trebui să fie una consensuală și nu impusă. Astfel, o soluție, oricare ar fi aceasta, de la RPB, va fi una care va sprijini toți principalii actori din acest domeniu, atât băncile, dar nu numai, cât și TTP-urile. Înainte de a da cuvântul colegului Andreea de la EBA, să înainte ca dumneavoastră să o faceți în ce privește EBA. Da, ehm, bc ul este observator în eh, RPB și în grupul de lucru și cred că și EBA poate să vină oricând ca să participe la aceste discuții. Bun. Mulțumesc. I-aș da cuvântul colegului pentru că este mai mult implicat decât eh, mine în partea tehnică, dar ca și comentariu general aș vorbi câte ceva despre calendarul asociat uh, acestui proces de producție a unui uh, standard de reglementare atât de complicat, așa cum s-a spus și astăzi. Avem doar 12 luni pentru a produce așa ceva și în, la consultări Uh, am primit foarte multe uh, răspunsuri. Uh, am depășit doar cu o lună timpul acordat, rezultatul a fost foarte bun și oricum nu a fost deloc simplu să facem asta, dar am încercat. În ce privește guvernanța, nu eram la curent de toată această bucătărie internă. Noi avem propria structură tehnică, un departament pentru plăți și aici cooperăm cu uh, BCE-ul într-o formulă care este exclusiv destinată autorităților publice și apoi avem și propria noastră task force care reprezintă o serie întreagă de părți interesate și care produce până la urmă standardul uh, respectiv. Bineînțeles că și în alte, entită, în alte foruri se discută asta. Mă bucur că există și astfel de entități, altele decât a noastră. Mă bucur că noi suntem implicați pentru că noi avem direct propriile canale de comunicare și de implicare a părților interesate și o facem în mod cât se poate de transparent. Și o să las coleg, pe colegul meu să spună lucruri un pic mai tehnice legate de interfață, dar pot să spun că, în general, am făcut tot ce am putut pentru a găsi, zicem noi, o soluție echilibrată în contextul juridic actual. Cât privește securitatea, este important ca aici să ne asigurăm că oricine are acces la niște conturi ale clienților, ale utilizatorilor, să poată să o facă în mod sigur, dar și restricționat pentru a avea numai datele și informațiile absolut necesare pentru a putea permite furnizarea serviciului solicitat de client. Acesta este standardul nostru și asta dorim să se întâmple și cu acest act legislativ. Poate că uh, ai putea să-mi spui, să ne spui ceva și despre acei 500 de euro. Dar repede, spune domnul președinte, domnul Farber, fără microfon. Repede, vă rog, jumătate de minut, pentru că avem și reprezentantul uh, Croației care o să vină. Vă rog, repede. Development process. Uh, da. Noi uh, vrem să uh, răspund, vrem să spun această uh, acuzație cum că scoatem inovarea din Europa, uh, pentru că ne mișcăm prea uh, încet. Uh, pentru prima dată avem în legislație niște cerințe de securitate. Nu s-a întâmplat niciodată până acum acest lucru. E un proces destul de complex în care participăm și noi și am învățat niște uh, lucruri și vrem să le folosim acum. Dar uh, nu e surprinzător că e foarte complexă situația pentru că uh, să se ancoreze integreze în legislație cerință de securitate e o chestiune foarte complexă și uh, în ceea ce privește calendarul, noi am, uh, ne-am mișcat repede. Am avut o întârziere doar de o lună. Am avut o perioadă de consultare, un document de discuție pentru a ne împărtăși modul în care noi înțelegem directiva cu piața și um, eu nu cred că această întârziere va face ca inovarea să părăsească Europa, um, dar uh, directiva prevede o perioadă de 18 luni după ce se aplică standardele de reglementare, uh, deci intră în vigoare peste 18 luni uh, directiva de la momentul respectiv. Și uh, nu noi am introdus această perioadă, ci ea este înscrisă în, directiv, în directivă. Și în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare, eu cred că suntem în grafic cu, cu ele și cu impactul asupra pieței și în ceea ce privește accesul uh, la cont, neutralitatea tehnologică, acest uh, termen din uh, directiva numărul 2, este definită în multe feluri și noi am vrut să ne asigurăm că niciun actor nu va fi favorizat, că toată lumea pornește de la zero și are aceleași șanse. Asta uh, am obținut noi prin uh, standardul tehnic de reglementare, luând în considerare și celelalte obiective de uh, neutralitate tehnologică, toate concurând unele cu altele și cred că am ajuns, un, am găsit un echilibru foarte bun. Mulțumesc, foarte pe scurt. Vă spun sincer că sunt foarte dezamăgit de ce am văzut aici. Nu s-a răspuns la întrebările mele, să vă spun sincer, la niciuna. Chestiunea privind guvernanța nu ține de RTS. Nu înțeleg de ce acum discutăm despre RTS Uh, și mă, sunt dezamăgit că alte întrebări sunt mai importante decât cele care au fost uh, puse de echipa de negociere și dacă asta e abordarea, atunci eu ca raportor îmi dau demisia că dacă nu, n-are niciun rost să uh, investesc ore de muncă și acum uh, văd că alte persoane sunt uh, și întrebări, alte întrebări sunt luate în considerare și nu mi se răspunde la întrebările foarte concrete. Deci dacă așa se lucrează în această comisie, eu nu mai lucrez pentru că e inacceptabil. Thank you, uh, Marcus. Mulțumesc. Marcus, e clar că toată lumea a putut să intervină, a avut posibilitatea să vorbească. Dacă sunt chestiuni la care nu s-a răspuns, atunci cerem răspunsurile în scris. Da, ce scuze, dar uh, totuși chestiunile importante trebuiau lămurite, că de asta am avut această perioadă de examinare astăzi. Și dacă acum toate acestea dispar pentru că mai sunt și alt, alte chestiuni pe care unii le-au introdus acum în discuție, mm, președintele întrerupe. Da, și domnul Gigol a pus o întrebare și a fost normal să se răspundă și la aceasta, dar totuși e clar că chestiunile mai relevante. E bine, această dezbatere a arătat că există opinii diferite în Parlament, pentru că Comisia trebuie să ia în considerare și acest lucru, dar uh, eu sunt uh, sigur că uh, e nevoie de dezbateri suplimentare și în interiorul Parlamentului, pentru a vedea care este poziția Parlamentului. Mulțumesc!

Marcos, please. We will have a follow-up, but now let's move to point. Vom continua și discuția precedentă, dar acum haideți să trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi și urez bun venit lui Zdravko Maric, ministrul de finanțe al Croației, care a acceptat invitația noastră de a veni aici și a-și prezenta opiniile cu privire la situația economică și financiară a țării sale și a perspectivelor de guvernanță economică în Uniunea Europeană. Așa cum știm cu toții, Croația este uh, statul membru care a aderat la Uniunea Europeană cel mai recent, în 2013, ca multe alte țări, și Croația a fost afectată grav uh, de criza financiară și economică și în acest context S-a fost lansată o procedură de deficit excesiv. Acum situația s-a îmbunătățit semnificativ. Deficitul nominal este mult sub 3% și vom vedea, sperăm ca în mai să poată să iasă din procedura de deficit excesiv. Mai sunt și alte chestiuni relevante care vor fi luate în considerare de către uh, Um, și vor fi abordate de domnul ministru și de colegi în timpul dialogului, cum ar fi recomandările specifice acestei țări, situația băncilor, o discuție importantă și interesantă și cu plăcere vă dau cuvântul domnului ministru. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. În primul rând, permiteți-mi să îmi exprim aprecierea sinceră pentru că îmi dați ocazia să vă vorbesc. Uh, sunt primul ministru de finanțe al Croației care vorbește în Parlamentul European în fața Comisiei Econ. Așa cum uh, a spus domnul președinte, sunt câteva subiecte la care mă voi referi, care țin de tendințele și perspectivele economice ale Croației. De asemenea, permiteți-mi pentru că sunt un uh, croat uh, mândru. Vreau să vă spun câteva cuvinte în croată. Poștani, gospodine prețidavajući, uh, Domnule președinte, stimați eurodeputați, domnilor și domnilor, e o onoare și o plăcere să fiu aici în fața dumneavoastră, ca să mă adresez dumneavoastră ca primul ministru de finanțe al Republicii Croația, care se adresează Comisiei Econ a Parlamentului European. Vreau să uh, vorbesc despre câteva subiecte care țin de tendințele, de evoluția economică a țării mele și a perspectivelor de viitor. Așa cum a spus uh, domnul președinte, ca multe alte țări din Uniunea Europeană, Croația a fost afectată uh, destul de tare de Uh, recesiune și de criza economică și financiară, care a durat, de, a durat șase ani în Croația, rezultatul fiind o scădere cumulativă a PIB-ului real de aproape 12%. Deci, uh, în această cifră se pot vedea efectele uh, crizei în diversele segmente ale economiei și societății croate. Ca rezultat al scăderii activității economice, am uh, putut observa o tendință de scădere pe piața muncii, o creștere a șomajului și o scădere a numărului de persoane care lucrează și o înrăutățire, de asemenea, a poziției noastre financiare, mai ales în ceea ce privește finanțele publice. Și asta pe lângă provocările pe care le avem în domeniul demografic. Prin urmare, cred că toată lumea ne-ar da dreptate atunci când spunem că chestiunile financiare și economice sunt o prioritate pentru guvernul nostru. Eu pot să vorbesc în numele ultimelor două guverne, cu toate că guvernul precedent uh, a fost în funcție mai puțin de un an, dar am activat ca ministru de finanțe și în guvernul respectiv, deci uh, pot să vorbesc de o oarecare continuitate. Ambele guverne au pus în centrul uh, atenției problemele economice și financiare. 2016 a fost uh, un an foarte bun pentru noi și dumneavoastră ați spus câteva lucruri și eu o să încerc să fac un rezumat și să uh, vă ofer mai multe detalii și să vă spun de ce considerăm că 2016 a fost un an bun. Pentru că a reprezentat sfârșitul recesiunii, au apărut semnele uh, redresării și o creștere economică destul de semnificativă. La începutul lui 2016, așteptările prognozau o creștere undeva la 2%, însă ea a ajuns aproape la 3%. Ultimele cifre oficiale uh, arată 2,9% creșterea PIB-ului în anul 2016. Motorul principal al acestei creșteri au fost exporturile. Deci această cifră poate fi explicată prin uh, um, puterea sectorului exporturilor și prin calitatea de membru la un, al Uniunii Europene. Am văzut de asemenea o creștere importantă a importurilor, deci net a fost unul neutru însă cererea internă a crescut, în primul rând, pe baza consumului intern și activității de investiții. După o perioadă destul de lungă de timp, am văzut nu doar o redresare, ci și o creștere a activității de investiție. De asemenea, pe partea de producție a PIB-ului, pot să vă spun că toate activitățile noastre au prezentat performanțe destul de bune, începând cu, în 2016. Producția industrială a crescut cu 4%, apoi uh, Turismul, uh, știți, este o activitate importantă în Croația, contribuie cu 18-20% la uh, PIB-ul nostru anual și o activitate suplimentară. De asemenea, după o tendință de scădere în ultimii ani, a prezentat uh, o creștere și acesta este domeniul construcțiilor. Deci, toate aceste domenii de activitate uh, au avut performanțe bune. În același timp, aș vrea să vă vorbesc despre finanțele publice, așa cum și dumneavoastră ați menționat, ca rezultatul uh, răutățirii poziției noastre financiare, Croația a făcut obiectul procedurii de deficit excesiv din partea Comisiei Europene, rezultatul fiind o serie de consecințe asupra comportamentului nostru. Guvernul a recunoscut că uh, poziția financiară publică este una dintre provocările macroeconomice cheie uh, care necesita un răspuns imediat. Și um, privind uh, în urmă, putem să spunem că am reușit într-o perioadă scurtă de timp nu doar să inversăm tendințele negative, ci, aș spune chiar, să uh, obținem uh, niște reușite. Um, obiectivele de deficit inițiale uh, pentru uh, față de 2010 era de 2,6% din PIB, ceea ce la momentul respectiv respecta uh, recomandările specifice pentru Croația, și respectau de asemenea misiunea noastră de a aduce deficitul sub 3% în cadrul criteriilor de la Maastricht. Deci, și nu trebuie să vă reamintesc în ultimii șase ani am văzut un deficit de peste 5% din PIB în Croația. Însă, în decursul anului trecut am reușit să controlăm uh, cheltuielile și să folosim veniturile Uh, excedentare pentru a reduce deficitul și datoria. Rezultatul final a fost acela că în decembrie am avut un, un buget tehnic uh, suplimentar uh, pentru că s-a format noul guvern și am revizuit uh, ținta de deficit de la 2,6 la 1,6 din PIB. Luna viitoare Vom transmite Eurostat tabelele uh, EDP și veți putea vedea cifrele finale. Dar pot să vă dau câteva informații cu privire la rezultatele preliminare și anume am uh, atins acest obiectiv de 1,6% din PIB, ba chiar mai mult decât atât, cifrele sugerează că deficitul nostru a fost undeva la 1% din PIB. Deci creștere susținută de consolidarea bugetară și, de asemenea, cu, susținută de activarea uh, și utilizarea activelor de stat, pentru că avem o serie de întreprinderi deținute de stat și un portofoliu semnificativ de tipuri de active ale statului, pornind de la cele imobiliare, proprietăți, uh, um, facilități uh, militare și turistice pe care le-am uh, utilizat și de aceea Folosind toate aceste resurse, Croația a reușit pentru prima dată în industrie să scadă um, deficitul de la 86,7% în 2015 la 83,9% și e foarte probabil ca această cifră să scadă și mai mult. Deci ajustarea uh, uh, datoriei publice a fost undeva la 3% din PIB. Toate aceste rezultate au fost uh, recunoscute de agențiile de rating. După șapte ani, chiar după zece ani, în cazul unora, am văzut rezultate uh, pozitive din partea agențiilor de rating. Ratingul Croației Uh, astăzi este cu două puncte sub nivelul de investiții, însă perspectiva a fost schimbată de la negativ la stabil. Um, și mă refer la toate agențiile de rating. Sigur că nu dorim să ne oprim la aceste rezultate, ci vrem să continuăm uh, pe acest drum, mai ales uh, în ceea ce privește reformele structurale care fac parte din recomandările specifice pentru Croația și în dialogul nostru cu Parlamentul European, cu Comisia Europeană, uh, de asemenea, vrem să luăm măsuri care considerăm că sunt necesare, nu doar pentru a continua aceste rezultate, ci pentru a asigura durabilitate pe termen uh, mediu și lung a performanței economice și a finanțelor publice. În acest moment, uh, obiectivul uh, pe termen mediu se legă de creșterea potențială a economiei noastre, care în acest moment este mai scăzută decât creșterea reală și de aceea e nevoie să continuăm eforturile și chiar să accelerăm punerea în aplicare a anumitor reforme. În aprilie, uh, pe lângă tabelele EDP, vom uh, transmite și programul național și programul de convergență, programul național de reforme și aici se vor putea vedea în aceleași documente toate reformele um, pe sectoare economice discutate în detaliu și se va pune accentul uh, asupra sectorului sanitar, administrației publice, pensiilor, dar și domeniului de afaceri, domeniului antreprenorial și activităților uh, conexe. Și suntem uh, uh, foarte hotărâți să îndeplinim aceste obligații și angajamentele privind reformele structurale. Noi am dovedit deja aceste angajamente pentru că de la începutul mandatului nostru, în cea de-a treia sesiune, am uh, transmis Parlamentului și Parlamentul a votat și de la începutul lui ianuarie a intrat în vigoare uh, un proiect, un proces foarte temeinic de reformă fiscală. E vorba de uh, un bloc de 15 legi și mai multe 30 de instrumente legislative secundare uh, care au obiectivul, în primul rând, de a simplifica, de a face mai transparent și mai eficient sistemul nostru fiscal și, de asemenea, să-l facă mai stabil, lucru important pentru Croația. Și conține acest pachet și elemente de relaxare fiscală. Mă gândesc la povara fiscală pentru uh, menajuri și pentru antreprenori, o relaxare cu 0,7% din PIB și am făcut o analiză cantitativă pentru a vedea în ce domenii uh, vom vedea cele mai bune rezultate um, și anume acestea ar fi taxa pe profit și taxa um, pe venit. Și uh, de asemenea am luat măsuri la nivelul întregii economii, una dintre prioritățile noastre cheie Uh, sunt mai bună absorție și utilizare a fondurilor europene. Chiar și în bugetul pe 2016 am observat îmbunătățiri semnificative, însă considerăm că putem să facem și mai mult și cu ajutorul fondurilor europene vom putea vedea o continuare a diverselor proiecte de infrastructură um, din domeniul public și, de asemenea, o penetrare tot mai bună în în uh, domeniul uh, uh, real. Am, am să închei și sunt, rămân disponibil pentru întrebările dumneavoastră, dar înainte de aceasta vreau să prezint concluzia mea, așa nume Croația. A avut performanțe bune în ultimele 18 luni, am arătat, am dovedit că putem să schimbăm tendințele negative într-o perioadă scurtă de timp și acum uh, mai avem muncă de făcut în perioada următoare, trebuie să continuăm eforturile și să accelerăm diverse elemente în domenii de reformă, în domenii unde trebuie să se accelereze reformele structurale pentru a avea o poziție financiară durabilă și pentru a recupera și a face eforturi pentru a ajunge la uh, convergență uh, față de restul Uniunii Europene. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru aceste observații introductive foarte cuprinzătoare. Trebuie să vă spun că mm, cazul Croației este emblematic dacă ne uităm la indicatorii care ne interesează, cum ar fi echilibrul structural, e remarcabil, nu e chiar intuitiv, dar uh, acești indicatori de deficit nominal uh, pot să se îmbunătățească atât de mult, uh, chiar dacă se deteriorează deficitul structural. Și sper că veți ajunge pe partea preventivă și atunci veți avea niște obiective care sunt definite de matricea faimoasă aceste eforturi structurale care s-ar putea să fie disproporționate, luând în considerare uh, nivelul scăzut de uh, datorie nominală. E o chestiune care ne vizează pe noi în reflexia în Uniunea Europeană, dar uh, găsesc că situația Croației este emblematică. Prima vorbitoare este Ivana Maletici. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, domnule Zdravko. bun venit la Econ, mă bucur că ești alături de noi aici ca primul ministru care reprezintă Croația în Comisia Econ. Voi folosi această ocazie de a pune întrebarea în limba croată. Ca ați explicat situația din Croația în mod excelent și vă felicit în legătură cu activitățile pentru reducerea deficitului, lucru subliniat și de președintele comisiei noastre, este evident că obiectivul gestionării uh, finanțelor publice a fost îndeplinit și este de asemenea foarte clar că atunci când uh, vorbim despre procedura pentru dezechilibrele macroeconomice, ce activități, ce acțiuni veți adopta pentru a ieși din această procedură pentru dezechilibre macroeconomice pentru a intra într-un stadiu mai favorabil? Voi răspunde și eu în limba croată. După cum am menționat, punem accent, un accent major, major pe procedura pentru uh, deficit excesiv. Mai sunt și alte aspecte pe care le-aș menționa. Guvernul nostru a adoptat un document care se numește Strategia uh, gestionării datoriei publice. Intenționăm să reducem datoria, uh, rata datoriei față de PIB uh, la 2,53 la sută din punct de vedere al bugetului, dar și din punct de vedere al trendurilor macroeconomice, aceste dezechilibre sunt foarte importante. Instituțiile eh, europene au identificat aceste uh, dezechilibre, dar la fel a făcut-o și guvernul nostru. Acestea sunt câteva din domeniile unde avem entități majore care utilizează fondurile guvernului, însă este nevoie de pași suplimentari în domeniul administrației publice. Trebuie să aplicăm principiul unor servicii mai eficiente pentru cetățeni și întreprinderi. În plus, în lumina trendurilor demografice, există anumite sectoare care sunt supuse unor provocări majore, serviciile de sănătate și pensii. Acestea trebuie să fie actualizate pentru a deveni durabile. Avem și domenii unde trebuie să asigurăm o durabilitate pe termen lung, și acest lucru se leagă de în domeniul educației și justiției. Trebuie să avem o legătură mai bună între sistemul de justiție, educație și piața muncii. Este un domeniu major în care putem identifica potențial în viitor. În plus, sistemul nostru juridic ar trebui să urmeze practica eh, de impozitare Uh, și să fie mai uh, eficient. Atunci când vorbim despre procedura uh, dezechilibrelor macroeconomice, avem toată încrederea că ceea ce trebuie să facem este să actualizăm nivelul activităților și să avem reforme. Trebuie să atenuăm um, sarcinile parafiscale și de asemenea să eliminăm poverile administrative, așa numita birocrație, pentru că acest lucru face ca uh, întreprenorii noi să acțio- face dificil uh, activitatea antreprenorilor. Deci avem nevoie de un mix al tuturor acestor acțiuni pentru ca Croația să poată să progreseze și în domeniul dezechilibrelor macroeconomice. Vă mulțumesc, Pervanș Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici în cadrul acestui dialog economic. Cred că este pentru prima dată când Croația este invitată. Vă așteptam de mult timp și după cum Eh, știți, așteptam un reprezentant al unui alt guvern decât al dumneavoastră, însă aș dori să evoc un caz, cazul unei întreprinderi speciale, știți eh, sigur la care mă refer, pentru că este vorba de Agrocor, întreprindere care uh, angajează 60.000 de persoane în Croația, pe care o cunoașteți foarte bine, pentru că ați fost unul dintre directorii acesteia. Uh, vedem că această întreprindere este în fază de restructurare uh, și dacă ascultăm ceea ce spune domnul prim-ministru întorcându-se de la Roma, Roma Eh, nu știm ce se va întâmpla cu această întreprindere la nivel european, știm care este cadrul juridic, știm care este jurisprudența pe care uh, o aplică domn, doamna Vestager și știm și ceea ce am dorit ca uh, restructurare în Parlamentul European și în 2014 am adoptat un raport uh, în care ne explicam, exprimam îngrijorarea în legătură cu condițiile de concertare din interiorul uh, întreprinderii în ceea ce privește salariații într-un asemenea caz. Care este așadar viziunea în legătură cu viitorul acestei întreprinderi și cum vedeți acest lucru în compatibilitate cu instrumentele de care dispuneți în legislația croată, dar și, evident, în ceea ce privește regimul de restructurare care a fost examinat de către Comisie. Vă mulțumesc pentru întrebare și comentarii. După cum ați menționat în mod corect, chiar eu personal, de vreme ce ați menționat acest lucru, în viața mea profesională, înainte de a fi ministru de finanțe, am lucrat în, ca director executiv pen, la Agrocor pentru uh, piețele internaționale. Am fost și în Ministerul Agriculturii timp de 10 ani și răspunsul pe care vi-l dam este în linie cu ceea ce ne-a, a spus prim-ministrul nostru. Agrocor este de departe cea mai mare companie privată din uh, Croația și din regiune și în top, top 10 în uh, estul Europei. Avem aproape, uh, are aproape 60.000 de angajați și este aproape complet, are activități de afaceri integrate vertical de la producția agricolă până la uh, desfacerea cu amănuntul. Acestea fiind spuse, importanța Agrocor merge dincolo de, uh, ca companie, merge din mai departe în conformitate cu relația sa cu o serie de alți furnizori, în special pe piața regională. Este una dintre provocările cheie în momentul actual. Pe de o parte, aceste provocări apar din faptul că compania astăzi uh, se confruntă cu niveluri de îndatorare care au dus la uh, scăderea ratingului acestei companii. Asta doar pentru a uh, sublinia importanța gestiunii acestui, acestei datorii, însă până la urmă Provocările apar din faptul că există o anumită uh, relație cu furnizorii care trebuie să fie rezolvate. Deci, uh, pentru companie, uh, pe termen scurt, există necesitatea ca are un, compania are nevoie de capital de lucru pentru a putea continua activitatea de producție și pentru a susține activitățile de retail. Compania este una privată, noi la guvern urmărim activitățile care au loc la nivelul companiei. Informațiile pe care le avem este că compania încearcă să găsească surse de lichiditate suplimentare pe, suplimentare pe termen scurt. Deocamdată uh, au doar puține opțiuni Vom examina, vom urmări îndeaproape trendul și performanța companiei. Guvernul este conștient de uh, baza juridică și de legislația care este corespunzătoare cu achiul comunitar în Croația și bineînțeles că vom acționa dacă este nevoie în conformitate cu aceste acțiuni. Însă în momentul de față Există în continuare un angajament uh, puternic din partea proprietarilor companiei să încerce să găsească o soluție adecvată la această situație. Vă mulțumesc. Domnul Sven Giegold. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru vizită. Aș dori să abordez problema recomandărilor specifice pe țară. Cu multe state, și statul dumneavoastră nu este excepție, am văzut că recomandările nu au avut un efect foarte răsunător. Conform evaluărilor, acest semestru, Croația a acționat în 2016 a uh, înregistrat fie niciun progres, fie progres limitat în 2016. În 2015, pe cele șase recomandări, cinci dintre ele au avut progres limitat sau lipsă de limitat și, lips, progres, și doar una cu un progres limitat. Uh, veți lua mai în serios aceste recomandări sau vi se pare că nu sunt uh, corecte? cu toate că guvernul dumneavoastră, dumneavoastră a votat aceste recomandări la Consiliu, deci le-ați adoptat, dar uh, vedem un progres extrem de limitat în a le implementa. Poate, în ultimul rând, puteți să ne explicați uh, situația cu un aspect care pare să fie critic în multe state membre și anume punctul în care sistemul juridic nu este suficient de uh, eficient și ar trebui să fie mai rapid uh, în luarea de decizii. Puteți să ne spuneți care sunt planurile dumneavoastră de reformă a sistemului juridic, după cum uh, menționate în recomandările specifice pe țară. Vă mulțumesc pentru întrebări uh, și comentarii. Pot să vă prezint foarte pe scurt, să vă răspund la uh, întrebarea dumneavoastră, că luăm uh, foarte în serios aceste recomandări specifice pe țară, nu doar pentru că provin de la instituțiile Uniunii, Uniunii Europene, dar și pentru că dețin un uh, nivel foarte mare de asemănare cu uh, intențiile noastre ca guvern, motivul pentru care, după cum ați uh, spus, au, au avut loc progrese limitate în 2016 este provine din faptul că am avut în mai puțin de un an două uh, runde de alegeri alegeri parlamentare în două, la sfârșitul anului 2015 care au dus la 3-4 luni de formare a guvernului, după 6 luni a căzut și a urmat noi alegeri în septembrie anul trecut. Deci, cred că acest lucru a uh, provocat aceste înregistrări, aceste întârzieri în aplicarea recomandărilor pe țară. Însă, uh, aceste controle ne dau uh, poziția să Așteptăm în mai ieșirea din această procedură pentru deficit excesiv. Peste o lună vom trimite documente Comisiei Europene în care vom uh, sublinia domeniile unde vedem progrese în reforme structurale și, în mod sigur, va exista un uh, nivel foarte mare de aliniere cu recomandările specifice pe țară. Fie că vorbim despre mediul de afaceri sau uh, sistemul de sănătate sau subiectul dumneavoastră justiția sau cadrul legislativ. În cazul nostru este foarte clar pentru noi că din nou, după cum uh, am uh, a la întrebarea domnului Maletici, că vrem să îmbunătățim sistemul juridic, justiția, nu doar din punct de vedere a stabilității, ci și al coerenței și previzibilității și în același timp să îmbunătățim eficiența sistemului juridic în ceea ce privește statul de drept și protecția nu doar a datornicilor, dar și a celor care investesc în țara noastră. Credem că este un element cheie în a face Croația mai atractivă pentru investiții în viitor. Vă mulțumesc, domnul Anemans. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă v-am înțeles corect, domnule ministru, sunteți foarte entuziast să vă alăturați zonei euro, însă există foarte multe semne de întrebare în legătură cu stabilitatea zonei euro. Nu aveți preocupări în legătură cu stabilitatea zonei euro? Știu că aveți o obligație să adoptați moneda unică, însă ce se întâmplă cu cetățenii? Ca belgian este dificil pentru mine să comentez, însă am citit în Eurobarometru că peste jumătate din populația Croației are o opinie negativă în legătură cu introducerea monedei euro. Care este părerea guvernului dumneavoastră? Există anumite ezitări pe baza acestei informații de la Eurobarometru sau uh, vă gândiți la o situație ca Regatul Unit în care puteți să fiți membri ai zonei ai Uniunii Europene în alt fel? Mă mulțumesc pentru întrebare și comentariu. Uh, două lucruri înainte de a începe să vă răspund la întrebare. Croația este istoric o economie foarte integrată cu euro. Ea a fost uh, legată de marca germană, însă după, de, după introducerea euro uh, a fost legată de euro. 70, peste 70% din Mm, cifra de afaceri este legată fie indirect sau direct de moneda euro. Este un aspect de care trebuie să ținem cont. Un alt aspect uh, pe care l-ați uh, menționat cu aderarea formală la Uniunea Europeană, ne-am asumat obligația de a introduce moneda euro. Însă, în ceea ce privește introducerea formală, există anumite elemente care trebuie să fie îndeplinite și asta nu ține doar de uh, dorința noastră, ci și de uh, voința politică a zonei euro în special. În momentul de față, Croația îndeplinește patru din cinci criterii de la Maastricht. Singurul pe care nu îl îndeplinim acum este uh, faptul că datoria publică, cu toate că a scăzut pentru prima dată în 2016, este peste 16% din PIB. Însă în domeniul pe care l-am menționat anterior, Mm, gestiunea datoriei publice și documentul pentru această strategie adoptată în urmă cu două luni, am declarat foarte clar este că avem intenția să reducem acest, această datorie publică cu 2,5 până la 3 puncte pe an în conformitate cu uh, uh, cerințele europene, chiar dacă de, ești sub 16 uh, la, 60%, datoria publică ar trebui să scadă. Și aceasta este ideea noastră, însă nu este doar pentru a îndeplini criteriile de la Maastricht pentru introducerea monedei euro, ci pentru că este foarte clar că pentru că um, Croația plătește 3,5% din PIB ca dobândă pentru datoria sa publică. Deci uh, am, fără acest lucru am avea un surplus primar de peste 2%. Uh, am uh, ascultat uh, opinia dumneavoastră. Noi la guvern ținem cont de gândurile cetățenilor noastre, știu, foarte în, în serios. Planificăm să uh, facem o analiză de cost-beneficii cu Banca Națională, care nu a fost făcută de câțiva ani în Croația. Urmărim trendurile din zona euro, ce se va întâmpla acum cu Brexit și cu celelalte state, însă în această analiză de cost-beneficii vrem să avem o analiză cantitativă și calitativă înainte de a uh, decide asupra introducerii sau nu a monedei euro. Este în ceva pe care îl considerăm necesar pentru a uh, împiedica, pentru a avea toate elementele care vor fi implicate în decizia noastră. Vă mulțumesc. Da, I'm sure that uh, among the benefit you will consider. Mulțumesc. Și sunt sigur că o să vă bucurați că nu o să trească să mai uh, aveți credite în Francia, elvețieni, asta tot este ceva. Domnul Lidermayer, domnul vicepreședinte, vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, domnule ministru pentru prezența dumneavoastră aici, pentru mobilitatea de a răspunde la întrebări. Am câteva mai multe întrebări. Pe scurt, în primul rând, ce privește creșterea economică, datele ne arată că sunteți pe calea relansării economice, însă <clears throat> tot uh, sunteți în urma uh, mediei europene și PIB-ul per capita este sub media europeană, din ce cauză, în ciuda relansării economice și probabil că una dintre mm, explicații este de situația geopolitică din regiunea dumneavoastră. Apoi, uh, fiscalitatea. Uh, vă felicit pentru ce ați făcut, pentru că nu este ușor să aduci bugetul pe linia de plutire, însă văd că veți uh, lărgi um, structura deficitului public. Nu știu dacă asta este ceva îngrijorător, pentru că văd asta pe anii viitori. Apoi, într-adevăr, uh, aveți uh, o lege din 2015 care viza direct creditele în franc elvețien și vă bucurați pe altă parte că intrând în zona euro veți scăpa de astfel de probleme. Mulțumesc. În ce privește Uh, zona euro. Avem o creștere economică preconizată de 3,2% la, la sută și, de fapt, și Comisia Europeană spune cam același lucru și mă bucur asta. Și toate instituțiile și analiștii financiari uh, s-au pus de acord asupra acestei cifre, că sunt experți internaționali sau uh, interni. Deci cam în jur de 3% creștere economică preconizată, creșterea PIB-ului. Am spus la început că am avut o perioadă lungă de declin a PIB-ului și de recesiune economică și atunci PIB-ul per capita uh, este scăzut și tocmai asta dorim și noi, să sporim, să, să dinamizăm uh, creșterea economică și am avut uh, un deficit bugetar uh, deci uh, negativ în timpul recesiunii economice și dorim să recuperăm distanța care ne separă de Uniunea Europeană și de media europeană. Mă bucur de asemenea și sunt mândru de faptul că în ultimele previziuni ale Comisiei uh, Europene se spunea că Croația este una dintre numai două țări pentru care s-a făcut o revizuire pozitivă a prognozei de creștere economică este o veste bună și asta demonstrează că instrumentele pe care noi le punem uh, în mișcare sunt bine percepute și efective. În ce privește structura, structura uh, bugetului și a poziției noastre, într-adevăr, aveți dreptate, dar Trebuie să vedem lucrurile în ansamblu și anul 2016 și anul 2017. Anul trecut a fost mult mai bun decât se prevăzuse și uh, ajustarea structurală a fost mult mai pozitivă, mult mai bună decât ceea ce creduse, crezuse Comisia și Parlamentul, dar uh, și ceea ce crezuseră instituțiile financiare internaționale. Și când am uh, prevăzut bugetul pe 2017, exact pe asta ne bazam și doream uh, ajustări uh, suplimentare bugetare. Acum s-a dovedit că 2016 a fost până la urmă mai bun decât prevăzusem chiar noi, însă vă spun pe șleau că în 2017 noi vom, vom continua această uh, strategie de gestionare a finanțelor publice și eu cred că Cheia eh, succesului se regăsește în partea de cheltuieli bugetare. Acolo ne concentrăm o utilizare mai rațională a finanțelor publice. Pe de altă parte, toate veniturile excedentare sunt direcționate către reducerea buget, eh, deficitului bugetar. Cam asta dorim să facem pe 2017. Ehm, avem un an plin de oportunități, dar și de riscuri și vreau să vă spun că ne dorim o îmbunătățire a balanței bugetare de anul acesta în continuare. În ce privește acei franci elvețieni, noi avem un dialog frecvent deschis cu Comisia Europeană. Înainte de vacanța de vară vom avea o hotărâre din partea Curții Constituționale din Croația, care va statua asupra acestei legi și dialogul nostru continuă cu Comisia Europeană. Noi am înțeles argumentele expuse de Comisia Europeană uh, și obiecțiunile pe care le-a ridicat față de adoptarea acelei legi. Vreau să vă spun că toți cei care dețineau conturi în uh, francelvețieni și-au convertit conturile respective în euro sau în moneda națională, deci au profitat de acea conversie și nu cred că ne putem întoarce la situația precedentă cu francii elvețieni. Însă, noi uh, avem un dialog deschis cu societățile bancare din țara noastră, discutăm diferite posibilități și, și scenarii pentru a găsi o soluție adecvată care să fie uh, acceptată de toată lumea, dar să nu ne primejdească poziția noastră financiară și ideea este să, vin, să fie o soluție amiabilă, bună pentru toată lumea și să nu mergem la a, o soluție, pe, pe o soluție de arbitraj în fața unei instanțe. Mulțumesc! Bineînțeles că spunând asta, practic anticipați uh, cumva următoarele, următoarele întrebări Ehm, mult cât se poate de concrete. Domnul Coburn. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru. În Croația este membru al UE, dar nu face parte din uh, Uniunea Economică și Monetară și din zona euro. Politica dumneavoastră monetară e bazată pe moneda națională care este fixată pe evoluția euro. Aveți un șomaj de cam 11% comparabil cu cel al Portugaliei și Spaniei, iar la tineri 40% șomaj, tot așa comparabil cu Europa de Sud. Deci, practic, sunteți cumva în aceeași linie cu țările din sudul Europei. Vreau să vă întreb dacă chiar doriți să intrați în Uniunea Economică și Monetară cu un asemenea șomaj. Veți accepta un program de austeritate similar cu cel impus Greciei și cu devaluarea internă? Poate țara dumneavoastră să fie competitivă în Uniunea Economică și Monetară? Și, mai mult decât atât, croații vor suporta austeritatea? Și ce se va întâmpla? Pentru că uitați-vă ce s-a întâmplat în Grecia. Răzmerițe, ieșiri în stradă, catastrofe. Mă întreb, este oare în interesul dumneavoastră să intrați în zona euro? Și mai ales când vă gândiți că trebuie să-i trageți în sus și pe alții din zona euro, de exemplu pe italieni. Mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebare. Aș spune pe scurt că mai devreme am zis că vom analiza în continuare care sunt costurile, respectiv beneficiile, care sunt argumentele pro și contra legate de intrarea în zona euro, pentru că este o decizie extrem de importantă, nu numai pentru politicieni, dar și pentru toată, toată societatea croată, să se înțeleagă care sunt beneficiile, dar care sunt și potențialele amenințări și provocări uh, care însoțesc adoptarea monedei euro. Deci, pentru moment, aceasta este abordarea noastră oficială și în perioada următoare, pe de-o parte, vom uh, urmări cu atenție ce se întâmplă în Grecia, dar și cu Brexitul și, pe de altă parte, uh, celelalte lucruri care ne vor determina să luăm o hotărâre Ați vorbit într-adevăr despre șomaj, aș vrea să reacționez. Da, șomajul în rândul tinerilor, într-adevăr, pentru noi aceasta este un element absolut critic din performanța noastră economică, într-adevăr, pentru noi, pentru cei de la guvern și pentru noi scăderea ratei șomajului în rândul tinerilor este mai importantă chiar decât creșterea uh, ocupării și a ocupării pe piața muncii. Iată unde dorim să ne concentrăm și unde dorim să facem eforturi. Dacă ați vorbit și despre rata de schimb, ați subliniat și despre problema, ați vorbit despre problema competitivității. În 1993-94, moneda, uh, cuna națională Uh, este una care fluctuează, um, dar foarte puțin în raport cu moneda euro. Avem o rată de schimb uh, nominală um, stabilă pentru stabilitate, așa cum am făcut-o și în ultimii 25 de ani. Bineînțeles că noi ne gândim că am putea să câștigăm competitivitate prin deprecierea monedei naționale cuna. Dar concluzia a fost că deprecierea poate să aibă loc, dar să fie una internă, eventual. Ați vorbit și despre programele de austeritate. Vreau să vă spun că în 2016 am demonstrat foarte clar ce înseamnă să gestionezi așa cum se cuvine uh, uh, finanțele publice. Am reușit uh, să înghețăm deficitul bugetar pentru prima dată în istorie și pentru prima dată în istorie am reușit să reducem ponderea deficitului bugetar în PIB. Deci, iată o politică fiscală, uh, finan- financiară sănătoasă și asta este ce trebuie să facem și uh, în viitor și este exact domeniul în care uh, <clears throat> noi dorim să facem cât mai multe eforturi. Domnul Cătălin Ivan. Domnule președinte, voi vorbi în limba română. So, în primul rând, vreau să vă felicit pentru toate progresele făcute într-un timp foarte scurt. Uh, din punct de vedere economic, ne bucurăm să auzim uh, acest lucru. Sigur, o întrebare retorică ar fi uh, dacă ar fi performat la fel de bine Croația, dacă ar fi fost în zona euro în perioada de criză, pentru că foarte multe instrumente pe care ministrul de finanțe le-a avut la dispoziție în această perioadă i-ar fi lipsit Uh, în zona euro. Um, cred că decizia de a intra în zona euro este mai degrabă o decizie tehnică, pur financiară, economică, în niciun caz una politică, cum mai sunt discuțiile și dezbaterile în unele țări în curs de aderare la zona euro. Aș vrea, în schimb, să vă întreb Uh, ce părere aveți despre mandatul Băncii Centrale Europene ca ministru de finanțe? Este suficient că Banca Centrală Europeană se axează doar pe problema inflației în zona euro sau ar fi mult mai important ca uh, Banca Centrală Europeană să se concentreze mai mult pe, uh, pe combaterea șomajului și pe creșterea economică în zona euro, două, două um, obiective pe care, banc, pe care Federal Reserve în Statele Unite le are și pe care Banca Centrală Europeană nu le are. Thank you for uh, your question. Uh... Mulțumesc pentru această întrebare. Trebuie să fiu sincer cu dumneavoastră. Este pentru prima dată când cineva îmi cere să comentez politicile BCE. Uh, și abordarea lor, de, de obicei mă, sunt întrebat despre politicile băncii noastre naționale, aș spune că e clar că și băncile noastre se orientează către politica BCE-ului în general. Ca și economist, ca și ministru de finanțe, eu cred că BCE ul trebuie să vizeze numai stabilitatea prețurilor, dar este totuși un element uh, dar vorbim totuși despre un actor important uh, în uh, politica monetară și, bineînțeles, uh, asta nu trebuie făcut fără a gândi politica economică și fiscală și cum să găsim echilibru între aceste politici pentru a putea să avea, avem un dinamism al vieții economice și pentru a îmbunătăți și situația de pe piața muncii. În cazul nostru, în țara noastră, aceste lucruri sunt uh, cele prioritare. Noi dorim să avem o relație bună cu banca noastră națională. Fiecare are, bineînțeles, uh, propriile sale sarcini și răspundere. Există niște restricții ale acțiunii fiecăruia, dar Bineînțeles, ideea este nu numai ca fiecare să-și urmeze propriile obiective, dar să înțeleagă și să urmeze și acele obiective în comun. Mulțumesc, doamna Ivana Maletici. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să pun o întrebare mai concretă. O problemă deseori uh, întâlnită Comisia Europeană vorbește tot timpul despre tot felul de recomandări uh, pentru țări, dar este important ca antreprenorii să aibă acces la credite, la finanțe, să poată să pună la punct proiecte inovatoare, cercetare, dezvoltare. În Croația, trebuie spus, um, avem uh, microcreditele pentru IMM-urile. Avem un sector uh, financiar stabil, dar nu suficient orientat către finanțarea economiei reale. Asta este problema Problema este cu creditarea, cu finanțarea. Ce strategie aveți aici? Mulțumesc foarte mult. Da, ați spus pe bună dreptate că nivelul uh, acelor uh, împrumuturi uh, în Croația uh, a fost unul care a fost descrescător. Însă, în ce privește finanțarea firmelor. Ideea este ca aceste împrumuturi să fie gestionate așa cum trebuie. Dorim ca asta să se recunoască și în reformarea fiscalității, pentru că se prevede acolo o modificare a impozitelor pe societăți și dorim ca industria financiară, băncile, să fie mai proactive față de acest, acordarea acestor credite, astfel încât să dea drumul la mai multe lichidități în economie, dar, mai mult decât atât, să se reconcentreze uh, pe susținerea activității economice. economice este clar că activitățile acestea de finanțate nu, nu reprezintă o pondere foarte mare în PIB-ul croat. Bălcile noastre sunt extrem de lichide, avem depozite și economii suficiente, avem suficiente lichidități la nivelul băncilor, însă nu prea se împrumută acești bani, nu se creditează. Pe de o parte, nu prea sunt proiecte suficient de solide. Asta pe partea cerere. Pe de altă parte, nivelul riscurilor, uh, riscului este și el foarte, sau apetitului pentru risc este foarte redus. Trebuie ca lucrurile să se schimbe aici. Și ca să mă întorc la fondurile UE, acestea ar trebui să fie principala sursă de finanțare a unor activități pe care le-ați menționat, cum ar fi cercetarea, dezvoltarea, educația, știința. Aceste activități, aceste finanțări care apoi uh, să vină să fie completate și de instrumentele financiare și care să reprezinte apoi uh, Uh, masa critică care să permită o finanțare a activităților uh, cele mai importante. Pentru noi cea mai mare problemă aici este nivelul scăzut de active uh, companiilor noastre. Și trebuie să consolidăm creativitatea industriei noastre financiare dar trebuie să-i ajutăm și pe să le ajutăm și pe companii să își sporească capitalizarea și nivelul activelor, pentru că acestea sunt deficitare acum, mai ales din pricina recesiunii economice. Mulțumesc, domnul Wolf. Thank you, Mr. President. Thank you, Minister. very... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Eh, mă bucur să văd atitudinea noastră pozitivă cu privire la creșterea din țara dumneavoastră. Am trei întrebări, dar domnul Coburn eh, a reușit să adreseze întrebarea pe care o aveam eh, despre șomaj și creșterea sărăciei în Croația. Prima întrebare este următoarea. Da, aveți șomaj 11,3%, șomaj în rândul tinerilor 40%, o rata sărăciei foarte ridicată conform Băncii Mondiale. Ați spus că în ultimul an ați avut mare creștere economică um, pentru că a fost uh, o creștere în domeniul construcțiilor și 18-20% creștere în domeniul turismului. Dar mă întreb, nu ar fi corect să spunem că această creștere, mai ales față de PIB, a fost cauzată de două aspecte pe care nu le-ați menționat în discursul dumneavoastră. Prima, din cifrele Băncii Mondiale, creșterea fondurilor de la Banca Mondială, FMI și UE, undeva între 10, 5 eh, și 10% din PIB-ul dumneavoastră. Acest nivel al, venit, nivel al venitului este foarte important și reprezintă și 47% din venitul național brut. Și în al doilea rând, ați vorbit despre uh, faptul că n-ați vorbit despre faptul că vindeți activele țării dumneavoastră Um, la un, într-un ritm mai mare decât niciodată și ambele fenomene produc exact același scenariu ca în cazul Greciei înainte să adere la zona euro. Și în al doilea rând, ați menționat Brexitul, având în vedere faptul că priviți perspectivele pe termen lung ale economiei dumneavoastră și vedeți uh, faptul că aveți declinul populației și există o creștere scăzută și există fenomene care vor avea impact asupra țării dumneavoastră, inclusiv Brexitul. Vreau să știu dacă guvernul dumneavoastră a pregătit o evaluare de impact cu privire la nivelul PIB-ului, exporturilor, importurilor, în perspectiva turismului, de exemplu, ce s-ar întâmpla în, scăderea, în cazul scăderii fondurilor europene ca și consecința Brexitului și Ați transmis această evaluare de impact uh, către Eurogrup sau către Comisia Europeană? Mulțumesc! Mulțumesc! Trebuie să vă spun că nu pot să fiu de acord cu toate uh, observațiile dumneavoastră, mai ales cele referitoare la PIB. Uh, pentru că pe lângă cererea internă, care a fost motorul principal al performanței PIB-ului în ultimii ani, uh, în ultimul an mai ales, sigur că există și factori externi. Da, am beneficiat de pe urma prețurilor scăzute ale petrolului și altor resurse. În același timp, programul de ajutor a fost un factor extern care a contribuit la performanța generală. Dar am, de asemenea, am văzut o rezistență foarte bună a diverselor sectoare economice. Ați vorbit despre turism. Turismul este un sector care contribuie între 18 și 20% la um, PIB. Statisticile în turism nu sunt foarte uh, clar delimitate. Dar acest sector uh, s-a dovedit a fi foarte uh, rezistent Um, datorită faptului că unii dintre concurenții noștri mediteraneni se confruntă cu propriile probleme, uh, geopolitică afectează sectorul, dar în domeniul turismului, mai ales în domeniul hotelier, actorii noștri principali, uh, cei interni și cei nou veniți pe piață, Uh, sunt într-un ciclu de investiții foarte puternic, mai ales în domeniul hotelier, cum spuneam. Și aici există o legătură între ceea ce a spus, uh, o legătură cu ceea ce a spus dumneavoastră, vânzarea de active. Astăzi, guvernul are în proprietate zeci de lanțuri hoteliere, mai ales pe coastă. Nu din cauza faptului că vrem noi să gestionăm aceste hoteluri, ci în trecut, uh, pentru că au fost foarte multe schimbări de proprietate, tot timpul au apărut datorii către administrația fiscală în aceste tranziții și guvernul, în cele din urmă, a uh, primit în proprietate hotelurile. Um, acestea nu erau bine gestionate, făceau pierdere în loc de profit și, în mod clar, noi căutăm parteneri strategici. strategici. Și la asta mă refer atunci când spun o activare a activelor statului. Aici putem să ne îmbunătățim gestionarea activelor de stat, pentru că există Um, interesele investitorilor strategici care vor aduce lichiditate, capital proaspăt, vor uh, angaja noi oameni și vor îmbunătăți aceste hoteluri, nu doar valoarea facilităților existente, ci um, chiar întreaga microlocație, aș spune eu. Deci de asta punem noi accentul asupra acestui proces de activare a um, averii statului ca pilon uh, al creșterii economice pe lângă consolidarea bugetară. Și în ceea ce privește Brexitul, sigur că uh, monitorizăm cu mare, mare atenție uh, evoluțiile, nu doar la nivelul Uniunii Europene și Regatului Unit, ci încercăm să analizăm toate consecințele directe și mai ales indirecte. Pentru că atunci când vorbim despre Brexit, ne gândim, ne gândim la exporturi și importuri, Cred că sunteți conștient de faptul că Croația este în, face parte dintr-un grup de țări care sunt în partea de jos a scalei în ceea ce privește relația cu Regatul Unit. În ultimii ani am văzut, într-adevăr, un flux tot mai mare de turiști britanici în țara noastră, ceea ce e foarte bine. Și, lăsând la o parte consecințele Brexitului, eu nu cred că se va schimba acest uh, fenomen. Deci, uh, implicațiile directe, aș spune eu, sunt foarte limitate. Însă, cele indirecte, mai ales prin piața de capital, sigur că trebuie monitorizate cu atenție și suntem conștienți de aceste efecte. Mulțumesc! Mulțumesc! Pervaș Perez! Merci. Uh. Mulțumesc, domnule ministru! Ați vorbit numai ce despre Brexit liderii noștri se întorc de la Roma, unde au vorbit despre viitorul Uniunii Europene în 27 de membri. Colegul Ivan v-a pus o întrebare în legătură cu intrarea în zona euro. Știm bine că este un subiect uh, care este foarte uh, controversat în rândul celor 27 de membri și asta în contextul mai amplu al celebrei Europe cu mai multe viteze. Eu uh, vreau să vă întreb în ce măsură se poate consolida moneda euro și în ce măsură puteți să participați la Uniunea Economică și Monetară ca și membru al uh, ECOFIN? Cum vedeți aceste evoluții și cum se poate face să reușim să ne descurcăm și cu Brexitul, dar și cu desăvârșirea Uniunii Economice și Monetare atât de necesară, indiferent dacă suntem sau nu membru în zona euro. Mulțumesc. Uh, yeah, you are right, obviously, at ECOFIN meeting. Da, aveți dreptate. La întâlnirile ECOFIN uh, discutăm în profunzime elementele legate nu doar de Brexit, ci și de uh, um, finalizarea Uniunii Monetare, cel de-al treilea pilon, este, îl reprezintă introducerea acestui sistem de asigurare a depozitelor uh, pe care le discutăm în toate întâlnirile, în, întâlnirile noastre, în mod aprofundat. Cum ziceam, mai ales prin uh, țările din zona euro. Croația nu participă la aceste discuții astăzi, însă Uh, primește informațiile, deci ne, ne informăm astfel încât să știm care sunt evoluțiile în această zonă. Sigur că așteptăm cu toții așteptăm începerea formală a procesului de negociere care urmează să înceapă în curând și împreună Um, cu stabilirea unor puncte de plecare adecvate, vom mai avea o mai bună vizibilitate a pașilor următori. Însă, e clar că există multe provocări și multe întrebări fără răspuns în acest moment, care sigur că vor trebui abordate cât mai curând um, pentru a putea dezbate mai în profunzime uh, chestiunile pe care le-ați menționat. Președintele, mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, Ministrului de Finanțe și vreau și eu să vă felicit. Uh, a fost un schimb de opinii fructuos, util. Vă urăm toate cele bune uh, pentru pașii următori uh, în relație cu Comisia Europeană în ceea ce privește ieșirea țării dumneavoastră din procedura de deficit excesiv. Apreciem Uh, angajamentele pe care vi le-ați asumat uh, de a pune în aplicare recomandările specifice pe țară și sperăm și suntem siguri că este doar uh, prima dintr-o serie de contacte fructuoase între dumneavoastră, guvernul dumneavoastră și această comisie. Deci vă mulțumim încă o dată. Now I'm passing the chair to Marcus Ferber. Și acum... Și acum am să predau uh, prezidului Marcus Ferber. Yeah, dear colleagues, we come now to point number six of our... Dragi colegi, trecem la punctul 6 pe ordine de zi, o propunere de modificare a directivei uh, care se referă la rata taxei cu valoare adăugată care se aplică cărților, ziarilor și periodicelor uh, electronice și am plăcerea de a da cuvântul raportorului Tom van den Candelare. Mulțumesc, domnule președinte! Bună ziua, dragi colegi! Um, înțeleg că Comisia Europeană, prin această propunere, dorește să remedieze situația uh, Uh, inegală din momentul de față, prin care statele pot să aplice taxe uh, TVA foarte, de TVA foarte reduse um, ziarelor uh, și mm, jurnalelor, revistelor tipărite, dar nu pot să trateze în același mod și pe cele electronice. Și în momentul uh, în care s-a uh, stabilit această situație, ea era justificată de faptul că se dorea ca uh, actorii externi să nu aibă de face cu un sistem fragmentat de rate de TVA, dar în acest moment această situație nu mai este aceeași și deci în 2015 um, mai multe state membre au inițiat la Consiliu un plan de acțiune pentru Uh, TVA și știți că există și o serie de um, procese în acest sens. Și eu consider că propunerea Comisiei este una echilibrată, dă statelor membre libertatea de a aplica rate reduse de TVA și publicațiilor electronice. În același timp, foarte important, uh, nu obligă statele membre să facă acest lucru. Această propunere era așteptată de mult timp și deci ar trebui adoptată cât mai repede posibil și de aceea sunt de acord cu uh, această separare de negocierile foarte dificile cu privire la regimul uh, definitiv de TVA. Um, este foarte legată de uh, strategia privind piața unică digitală prezentată în 2016 pentru a ne considera realitățile economiei digitale de azi. Din acest motiv am cerut un calendar foarte ambițios pentru uh, avizele Parlamentului, pentru că Parlamentul a cerut în mod repetat uh, să se rectifice această diferență de tratament și deci cred că putem să ajungem la o poziție comună foarte rapid, transmițând astfel un semnal Consiliului uh, îndemnul de a accelera uh, și negocierile lor și de a nu folosi această, această propunere ca instrument de negociere. sunt de părere că regimul definitiv de TVA ar trebui să reconcilieze orice nevoie de flexibilitate cu cea de coordonare pe piața unică. Și în cele din urmă aștept o uh, cooperare fructoasă și ușoară cu raportorii din umbră. Îți mulțumim, Tom, dau cuvântul raportorilor din umbră și începem. Président, merci au rapporteur. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor. Nu cred că mai este foarte mult de adăugat la această propunere care este utilă și binevenită. Nu este logic să avem o rată uh, ca unele state să aplice o rată scăzută a TVA-ului pentru cărți, să nu poată să aplice aceeași rată pentru uh, ziare sau publicații electronice această situație este redresată de această propunere și uh, cred că este vorba aici mai degrabă de conținut și nu de suport. Cred că definiția propusă publicațiilor electronice este suficient de largă pentru a nu pune frâne inovațiilor Așadar, susțin această propunere, împărtășesc preocuparea raportorului de a avansa rapid și să nu amestecăm uh, rezoluția în legătură cu taxa pe valoare adăugată pe cărți cu propunerea pe care o așteptăm pentru sfârșitul anului în legătură cu TVA în general. cu atât mai mult cu cât aici respectăm principiul subsidiarității, pentru că niciun stat nu este obligat să devină activ, însă îi se dă posibilitatea de a se adapta această rate a TVA în cazul în care dorește și dacă există o rată redusă pentru cărți, așadar cât mai repede. Vă mulțumesc. Anyone from... Nu văd pe nimeni din partea ECR-ului. Vă văd pe cineva din partea cerului, dar nu veți lua cuvântul. Trecem la liberal. Cora van den Te rog, Cora. Mulțumesc, domnule președinte. Mai bine mai târziu decât niciodată. Asta e o propunere pe care am cerut-o, am trimis scrisori comisiei, am înaintat întrebări, mulți colegi am făcut acest lucru și de aceea mă bucur să văd că avem în sfârșit o propunere bună din partea comisiei. Nu putem să ne mai explicăm cetățenilor această diferență de tratament între uh, cărțile digitale și cele tipărite pe, cele pe hârtie. Și deci sunt de acord cu raportorul că trebuie să acționăm rapid. Sper ca și la Consiliu să se întâmple la fel, astfel încât să ajungem la punerea în aplicare. Vreau să mulțumesc raportorului, să-l felicit pentru bunul raport Cred că este foarte important că a rezistat tentației de a adăuga tot felul de amendamente despre tot felul de subiecte care nu sunt relevante în acest uh, context. A, s-a limitat la esență și cred că a făcut foarte bine și vom face și noi același lucru și aștept ca acest uh, dosar să fie încheiat uh, cât mai repede. Mulțumesc! Mulțumim, Cora! Atunci trecem la GUE. Paloma Lopez Bermejo nu este încă aici nici altcineva de la GUE, atunci trecem la verzi. Molly Scott Cato este prezentă. Mulțumesc, domnule președinte. Mă tem că nici eu nu pot să crez controverse astăzi pentru că sunt de acord cu antevorbitorii mei. E o propunere foarte bună. Susținem și propunerea comisiei și adăugirile raportorului. Și poziția noastră este că o carte este o carte și un ziar este un ziar, indiferent dacă sunt tipărite pe hârtie sau sunt în format digital. Și e bine să lăsăm flexibilitatea statelor membre să aplice cote reduse de TVA uh, publicațiilor electronice dacă le aplică și publicațiilor tipărite. Din perspectiva TVA e mai normal și mai bine să se trateze cărțile fie electronice sau pe hârtie în același fel. A fost interesant Uh, să am uh, întâlniri și discuții cu um, editorii pentru că am observat că au mai mari probleme cu um, modelul de finanțare al produselor culturale în ziua de azi. Am văzut cu toții cât de mare nevoie avem de ziare, pentru că faptul că modelul de finanțare nu funcționează foarte bine ne face probleme și politice. Sunt de acord cu Cora, nu încercăm să introducem acest lucru în acest raport, dar Poate ca și comisia trebuie să ne gândim la acest subiect. Pentru că eu am observat cât de important sunt jurnaliștii acum că nu mai pot să fie plătiți pentru că ziarele nu câștigă bani. Dar, mă rog, asta e o chestie uh, pe lângă subiect. În orice caz, sunt de acord cu raportorul. Mulțumesc! Nu văd pe Barbara Capel de la ENF, nu văd uh, pe nimeni care să ceară cuvântul, însă văd că este prezentă comisia. Și de aceea vă prezint pe donatora Poni, șef de unitate. Dacă doriți să interveniți, vă rog să o faceți. Thank you, uh, Chairman. No, I don't have to. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am nimic de adăugat. Poziția Parlamentului cred că merge în aceeași direcție ca și propunerea Comisiei, deci ne așteptăm la un acord în Consiliu cât mai repede posibil, chiar dacă nu este atât de evident acest lucru în acest moment cu regula de unanimitate nu e ușor. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește raportorul să adauge ceva? Mulțumesc! Vreau să vă amintiți această zi ca o experiență unică de unitate în Parlamentul European. Mulțumesc! Președintele, da, sunt foarte dezamăgit. Nu, e clar că atunci când e vorba de impozitare, ne putem, uh, putem organiza unanimitate mai ușor aici în Parlament decât va fi la Consiliu. Mulțumesc, termenul pentru depunerea amendamentelor 4 aprilie la ora 17, examinarea amendamentelor prevăzută pentru 3 mai și votul de asemenea prevăzut pentru 3 mai, astfel încât dosarul să ajungă în plenară în cea de-a doua sesiune din mai și apoi sper că ne vom sincroniza și cu întâlnirea ECOFIN. Și astfel ajungem la punctul 7 de pe ordine de zi și anume uh, elemente hibride care implică țări terțe, așa numitul ATA 2. Raportorul este Ole Ludvigson și îi dau cuvântul. Herr ordförande. För att minska möjligheterna till skatteplanering avsevärt. Dacă vrem să reducem posibilitatea de a face față planificării fiscale, Uniunea Europeană ă, are tot felul de structuri avansate de impozitare pentru a ne asigura că și societățile comerciale care au activitate trans transfrontalieră și în interiorul și în afara Uniunii Europene își plătesc uh, impozitele în mod corect. Um, acordurile care conțin elemente hibride sunt utilizate cu scopul clar de a evita plata, plata obligațiilor fiscale. Am văzut această situație în cazul Apple și în alte cazuri. Uh, Uh, unde s-a redus foarte mult baza impozabilă um, a societăților comerciale în Uniunea Europeană. E nevoie de norme eficace, astfel încât uh, o serie cât mai amplă de aranjamente hibride să fie acoperite de noua legislație. De aceea, inițiativa Comisiei și acordul de la Consiliu cu privire la elementele hibride, care implică și țări terțe, vor reduce această Uh, posibilitate de evaziune și de evitare a plății obligațiilor fiscale. Uh, se ia în considerare uh, sediul fiscal și cazul Apple ne-a arătat că e nevoie de norme mai stricte, astfel încât companiile care au, cea mai, care au posibilitatea de a contribui la binele comun să o facă. Dacă ne uităm la normele operative de la punctul 9, eu propun o definiție clară a sediilor permanente care nu sunt luate în considerare și aici sunt luate în considerare cazuri în care apare un tratament neuniform uh, din cauza faptului că în jurisdicția unde este bazată, unde are sediul o filială, uh, există o altă legislație, ceea ce se poate aduce la o dublă neimpozitare și acest lucru nu ar trebui să fie permis. Dacă nu sunt luate în considerare sediile permanente, atunci statele membre unde contribuabilul își are sediul ar trebui să uh, includă și venitul care a fost uh, câștigat uh, în uh, alte uh, er, um, jurisdicții fiscale. În cazul uh, uh Apple nu, nu se plătea impozit nici într-o parte, nici în cealaltă. Um, deci e important să se evite nu doar dubla impunere, ci și uh, dubla um, non-impozitare. Um, atâta timp cât există acest fenomen al uh, tratamentului neuniform uh, din cauza elementelor hibride, autoritățile fiscale trebuie să poată să intervine. Sunt convins că putem să facem mai mult pentru a um, pentru a închide portițele de scăpare Uh, care uh, rezultă din, uh, din um, diferențele între diversele um, jurisdicții fiscale. Această propunere nu este una optimă, dar totuși e o bucățică importantă din puzzle-ul prin care vrem să facem față problemelor, fenomenelor de evitare a obligațiilor fiscale și de evaziune fiscală. Și sper că putem să adoptăm compromisurile, amendamentele de compromis astăzi, astfel încât la sfârșitul lui aprilie să putem uh, vota și adopta în plenar. Mulțumesc! Vă mulțumesc acum. Dau cuvântul raportorilor din umbră de la PP, doamna Pieticainen. În primul rând vreau să mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră. Acest raport urmează linia celui anterior, așadar aici la Parlament nu avem niciun fel de dezacord major. Cu toții suntem de acord că legislația ar trebui să fie cuprinzătoare, că ar trebui să acopere problemele uh, care erau lăsate deschise în propunerea comisiei în ceea ce privește evaziunea fiscală. Deci sper că vom avea un compromis echilibrat. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Din partea ECR, Pirco Lunonen, ai cuvântul. Vă mulțumesc această propunere de directivă în legătură cu elementele hibride este una binevenită pentru că va ține cont și de statele terțe. Mulțumesc raportorului și tuturor celor care s-au implicat cu toții. Se pare că avem obiective asemănătoare de a elimina posibilitățile de a se evita impozitele în legislația noastră Însă ideile însă diferă poziția în legătură cu modalitatea optimă. Unii consideră că trebuie să fie menționate toate situațiile posibile și alții consideră că trebuie să împiedicăm și orice lacună viitoare uh, care va fi găsită în legislație, pentru că uh, Însă obiectivele noastre sunt comune și sunt sigur că vom avea o propunere comună care să poate să fie susținută de toate părțile. Vă mulțumesc uh, din partea liberalilor, Aneli, mulțumesc, Nils, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru buna, raportului pentru buna cooperare și mulțumesc pentru rezultatul bun A fost un dosar foarte tehnic, fără exagerare, însă până la urmă importante erau chiar detaliile. Aici am avut câteva chichițe. Am încercat să fac câteva amendamente să-l încurajez pe Olă să fie chiar mai ambițios și mulțumesc că le-a adoptat și acceptat, mă, mă bucur și cred că am uh, lucrat foarte bine, sunt mulțumit de rezultatul final. Așadar, nu am nimic uh, mai mult de adăugat. Sunt uh, obligat să votez pentru acest raport și sper că am reușit cel puțin să îmbunătățim câteva legislații Și dacă se va ajunge la un regulament în acest sens, vom avea uh, posibilitatea de a avea rezultate optime în ceea ce privește evaziunea fiscală. Dacă, după ce am văzut în această dimineață că se întâmplă în lumea bancară, cel puțin trebuie să încercăm să nu le facilităm lucrurile. Bun, nu este nimeni de la GUE, ajungem la verzi. Eva Jolie este înlocuită de Molly. Da, uh, Molly Scott Cato, care, uh, da, vorbesc în numele Evei Jolie, care uh, mulțumesc și pentru buna cooperare. Se bucură că amendamentele noastre au fost și ele preluate. După cum știți, este un dosar important care contribuie la lupta împotriva eludării fiscale corporatiste, conform planurilor adoptate anul trecut. Însă este doar un pas uh, pe Uh, această cale și trebuie să uh, punem presiuni pentru pe alte aspecte, cum ar fi uh, raportarea pe țară și baza de impozitare comună. Raport gestionat de Oxfam a contorizat sumele puse în paradisuri fiscale externe de către, de către bănci care sume sunt imense, în, în, însă în acest dosar în legătură cu elementele hibride, hibride este foarte important să avem o uh, evaluare la trei ani de la implementare pentru a ne asigura că nu s-au creat noi uh, lacune. Considerăm că este o contribuție foarte importantă și mulțumim raportorului și celorlalți raportori din umbră pentru cooperare. Vă mulțumesc. Mă uit, da. Nimeni nu mai eh, cere să intervină. Comisia nu dorește să intervină. Nici ea. Deci, ole, eh, pentru a rezuma întreaga discuție. Nu voi, voi fi foarte succint. Mulțumesc tuturor pentru cooperare, raportorilor din umbră. Am uh, lucrat foarte bine împreună și suntem de acord. Nu sunt de acord cu cele spuse în legislație. Trebuie să încercăm întotdeauna să uh, ținem pasul cu cei care încearcă să găsească uh, lacune în legislație. Fiecare încearcă să își reducă povara fiscală și de aceea este foarte important să adaptăm legislația cu, uh, la realitatea din, state din statele membre. Vă mulțumesc și mulțumesc aportorilor din umbră. Vă mulțumesc. Votul este prevăzut peste jumătate de oră, astăzi, și în plen în sesiunea a doua din aprilie. Bun, ajungem la punctul 8, funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul. Raportor este Doru Claudian Frunzulică, pe care nu-l văd în sală. Deocamdată, grupul socialiștilor are vreo idee, este pe drum. Și credeți că pe drum înseamnă o pauză de două minute sau... Bun. Două, două minute pauză. We missed you. Please take a seat. Vă rog, ocupați loc. Ajungem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi, funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul. Raportor este domnul Claudian Doru, Claudian Frunzulică. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, stimați colegi. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperare. A fost uh, o cooperare bună. Francizarea are un rol foarte important în piața unică, în uh, dezvoltarea sectorului cu amănuntul, însă nu atinge potențialul său maxim în Uniunea Europeană datorită cadrului de reglementare, din păcate. Lipsa de armonizare a regulamentului Comisiei 330 din 2010 în statele, în statele membre îi subminează eficiența. Cred că compromisurile, așa cum au fost formulate în cooperare cu uh, raportorii din umbră, acoperă problemele cele mai importante uh, în amendamentele orale și reflectă o abordare uniformă cu potențialul de a îmbunătăți funcționarea francizării în sectorul cu amănuntul. Cu, toți, cu toții suntem de acord că regulamentul 330 menționat anterior trebuie să fie aplicat uh, uniform în toate statele membre și dacă datorită lipsei de uh, informare în legătură cu um, aplicarea sa, trebuie să se înființeze un mecanism de uh, sesizări și plângeri um, printr-un uh, punct de contact sau orice altă modalitate de a simplifica uh, procesul de acumulare a informațiilor în legătură cu situația de pe piață. Pe de altă parte, estimați colegi, Comisia trebuie să se asigure prin reglementare o, o uh, reprezentare echilibrată a celor două părți, lucrând spre o uh, reprezentare corectă și independentă a părților eh, din contractul de franciză și să acționeze pentru a consolida sincronizarea acestor francize la nivel eh, comunitar și național. Mai mult, este nevoie de a formula mai bine cadrul contractelor de franciză, asigurând uh, conformitatea cu standardele de muncă și servicii de calitate, introducând orientări în ceea ce privește aceste contracte, în special reguli în legătură cu aplicarea regulament, regulile în legătură cu aplicarea regulamentului trebuie să fie și acestea revizuite în paralel cu evaluarea provocărilor pe care le pun uh, trendurile noi ale pieței, în special în comerțul electronic și digitizare. Mai mult, aș sublinea că Parlamentul European trebuie să fie implicat activ în toată uh, activitatea de francizare în sectorul cu amănuntul, prin regulamente și decizii ad- adaptate pentru a avea un cadru mai coerent de uh, funcționare și, în ultimul rând, și cel mai important în ceea ce privește impactul legislației pentru concurență, acesta trebuie să fie analizat în fiecare stat membru printr-un mecanism de evaluare prin rețeaua europeană a autorităților de concurență pentru a asigura concurența loială. Piețele noastre trebuie să impună concurența loială. Vă mulțumesc, aștept comentariile și uh, opinia dumneavoastră. Îmi cer scuze din nou. Uh, eram prevăzut la ora 17.50, am venit aici direct de la aeroport. Îmi cer scuze, vă mulțumesc. Thank you very much and I give now the floor to... Vă mulțumesc, dau cuvântul raportorilor din umbră, uh, Idico Balpelci din partea PPE. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Frunz Frunzulică. A fost uh, o discuție destul de ușoară pentru că pozițiile noastre de plecare erau destul de apropiate. Aveam obiectivul comun de a elimina barierele care stau în calea comerțului amendamentele și compromisurile uh, toate uh, merg în aceeași direcție. În uh, clarificarea contractelor de franciză și avem poziții comune în legătură cu aceste schimbări. De asemenea, am discutat și despre politica de concurență. Companiile acum depășesc granițele naționale și statele membre, așadar avem nevoie de un cadru comun de referință la care să adaptăm regulamentele. Uh, aș pune accentul pe această adaptare, care nu înseamnă neapărat legislație nouă, ci ar trebui să îmbunătățim funcționarea regulamentului și regulamentelor care deja există și sunt în vigoare. După cum a subliniat raportorul, politica de concurență a Uniunii este foarte importantă. Trebuie să interzicem activitățile ilicite și, pe de altă parte, poate că unificarea pieței unice ar putea fi uh, mai dificilă. Deci, uh, Uh, acțiunile statelor membre sunt extrem de importante și trebuie să ținem cont și de conținut, precum și de calendar. La Comisia IMCO am discutat uh, practicile neloiale și mă bucur că acest lucru se reflectă și în compromisurile de aici, pentru că există anumite lacune în legislația comunitară. Anumite statele membre au identificat uh, daunele pe care le uh, cauzează practicile neloiale și au luat sau planifică să ia măsuri pentru a rezolva această problemă, însă aceste măsuri sunt disparate și există diferențe majore între acțiunile din statelor membre. Uh, trebuie să le dăm un cadru comun. În ultimii ani, practicile comerciale au fost pe prim plan și suntem cu toții conștienți că uh, vorbim despre un fenomen larg răspândit și factorii de decizie vor trebui să acționeze în ceea ce privește structura textului și compromisurile. Mă bucură colaborarea pe care am avut-o. Și sunt foarte optimist în așteptarea votului. Vă mulțumesc în numele ECR, uh, are cuvântul domnul Stanislav Oșog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor. Cred că acest aviz a fost redactat extrem de bine pentru că sublinează câteva din problemele importante legate de francize, anumite aspecte importante cum ar fi analiza pieței și analiza problemelor pe termen lung, în special când e vorba de condițiile de achiziție, însă nu doar atât. Mai mult, atunci când vorbim despre intervenția imediată sau indirectă a Comisiei Europene în cazul problemelor între părți pe care le-ați menționat, Grupul meu nu are o poziție uniformă, însă delegația poloneză nu va putea să susțină acest, uh, această măsură pentru că mi se pare că uh, se mm, împotrivește legislației europene a concurenței. Nu putem susține compromisul G și O care susțin uh, legislație mai stringentă în domeniul fiscal Aici nu există niciun fel de argumente care să justifice o asemenea decizie. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Din partea liberalilor nu este nimeni. GUE nu au ajuns încă. Verzi. O înlocuiți pe toată lumea astăzi. Michael Ryman era... Îmi pare rău, nu am știut despre acest raport, deci nu pot înlocui pe nimeni. Nu văd pe nimeni de, de la vreun alt grup. Altcineva dorește să intervină? Comisia dorește să intervină? Da, vă rog. Foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Am dorit să repetăm ceea ce am spus, că problemele posibile din francizare nu țin în primul rând de concurență, dar suntem dispuși să vedem în rețeaua europeană a concurenței cu omologii naționali cum se aplică regulile în domeniul francizelor Vom organiza o asemenea reuniune și vom ține cont de orice uh, revizuire a regulilor și constrângerilor, însă noi considerăm că, în general, aceste probleme țin de practicile neloiale, comerciale neloiale care cad în afara politicii de concurență. Vă mulțumesc. La sfârșitul acestei dezbateri dau din nou cuvântul raportorului, Doru Claudian. Uh, Vă mulțumesc foarte mult. Pot să îi asigur pe toți colegii că vom lua în considerare pozițiile lor, însă după toate discuțiile pe care le-am purtat și schimburile de opinii cu raportorii din umbră, poziția noastră este destul de clară uh, și una bună pentru piața francizelor în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Votul în Comisia de Fond va avea loc în 25 aprilie, deci noi trebuie să votăm înainte și o vom face imediat astăzi. Și de vreme ce nu mai avem puncte pe ordinea de zi până la vot și voturile încep la 6 și 5 minute, facem o pauză până la începerea sesiunii de vot. Nu facem o pauză pentru că Pervanș vrea să intervină. Dat fiindcă avem uh, timp, aș face două comentarii. În primul rând, raportorul socialiștilor uh, a venit la timp, însă am, uh, a, era un avans. De aceea ar trebui să-și ceară scuze că nu a, a fost acolo când trebuia să începeți dumneavoastră. La vot am putea să discutăm dacă nu putem, dacă trebuie să votăm la ora 6 Însă coordonatorii au decis că luni uh, vom avea voturile la ora 18 pentru a permite tuturor să fie prezent. Uh, eu cred că trebuie să rămânem la această regulă, să avem voturile luni la 6, cu toate că este și mai bine să nu avem voturi la ora 18. Da, de aceea așteptăm până la ora 18. Dacă aveți orice alte plângeri uh, pe revanș, știți, la reuniunea coordonatorilor este suficient timp pentru a le exprima. Bine. Da, un, da, un președinte german uh, cronometrează totul la secundă.

facultatea Dear colleagues, we can start our voting session. Dragi colegi, putem să începem sesiunea de votare. Vă rog să puneți cartelele în consolele de vot și facem un vot de încercare. Am deschis votul. Still three colleagues to vote. Four colleagues to vote. Trei colegi, patru colegi care nu au votat. Haideți, a mai rămas o persoană care nu a votat. Am închis, am terminat cu votul de încercare. Foarte bine. Supunem la vot mai întâi Raportul meu privitor la programul statistic. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă amendamentul 58. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 59. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 60. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 8. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Emplă 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Emplă 6 pentru, împotriva, abțineri, verificare la M plus 6. Am deschis votul. Votul s-a închis. Și se adoptă. Credeam că popularii europeni erau împotrivă. Mea culpa. În sfârșit. M plus 7 pentru. Împotrivă. Haideți, verificăm la M plus 7. Am deschis votul. Se adoptă. Compromisul de A pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Emplă 12 pentru, trebuie să dați pagina, pentru împotrivă, verificăm Emplă 12, vă rog, am deschis votul. Și votul s-a închis se adoptă. Emplă 13 pentru împotrivă. Verificare la Emplă 13. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă Emplă 17 pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul IA cu amendament oral pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum votăm compromisul fără amendament oral pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 77 a fost retras. Compromisul L cu amendament oral. Întâi votăm amendamentul oral pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul îl votăm fără amendament oral pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Mergem acum la amendamentul, nu, la emplă 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Emplă 24 pentru împotriva abțineri se adoptă. Emplă 25 pentru împotriva verificare la Emplă 25. Am deschis votul. Și votul s-a închis. Se adoptă amplă 26 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă 84 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă 86 pentru, potriva, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotriva, verificare la 87, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 88 retras, 17 pentru împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru împotriva abțineri se adoptă, Compromisul A pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 31 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Emplă 2 pentru <clears throat> împotrivă abțineri. Verificăm la emplă 2. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. 32 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 34, nu, 33 cade, deci 34 pentru împotrivă, verificare la 34, am deschis votul. Votul s-a închis, se adoptă. Emplă 3, pentru împotrivă, verificare la Emplă 3, am deschis votul. Votul s-a închis. Și se adoptă compromisul uh, C. Pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul D. Pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul E. Pentru, cu amendament oral. Pentru împotriva abțineri respins. Compromisul fără amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 48 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. Emplă 4 pentru împotriva verificare. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă compromisul G. Pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, 56 pentru împotriva abțineri respins, 57 pentru împotriva abțineri respins, 20 pentru împotriva abțineri, verificare la 20, verificare. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă 21 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Vot cu apel nominal pe textul astfel modificat. Am deschis votul. Votul s-a închis. 39 pentru 2 împotrivă, 0 abțineri. Votul pe rezoluția uh, legislativă. Am deschis votul cu apel nominal. Votul s-a închis. 43 la 1 la 2. Și acum trebuie să vot pregătim și decizia, să votăm și decizia privind uh, intrarea în negocieri cu Consiliul conform regulii de regulament de procedură. Am deschis votul. Votul s-a închis. 43 la 0 la 2. Uh, raportul se adoptă. Am adoptat și decizia de a intra sau de a merge uh, trialog. Vă mulțumesc. Raportul domnului Ulrichson în ce privește discrepanțele hibride cu țările terțe. Procedură de consultare. Amendamentul 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul A pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru împotriva verificare la 15. am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 18 pentru împotrivă, abțineri respins, 19 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 77 pentru împotrivă, abțineri respins, 2 mm, verificare. Am deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 cade. Compromisul B. Pentru împotrivă, abțineri adoptat <clears throat> Amendamentul 26 pentru, împotrivă, Verificăm la 26. Votul s-a deschis. <clears throat> Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 27. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29. Pentru, împotriva abțineri se adoptă, 30 pentru împotriva abțineri se adoptă, 85 pentru împotriva abțineri se adoptă, 86 pentru împotriva a, poate este respins, dar verificăm la 86, am deschis votul. Votul s-a închis. Da, este respins, într-adevăr. 87 pentru, Nu am văzut mâini în sus, așa că verificăm la 87. Vote is closed. Votul s-a închis. Ah, la egalitate înseamnă că este respins. Amendamentul 31-32 pentru împotriva abținere adoptate, 33 pentru împotriva abținere adoptat, 34 pentru împotriva abținere se adoptă, 35 pentru împotriva abținere se adoptă, 36 pentru împotriva abținere se adoptă, 37 pentru împotriva verificare. La 37 votul s-a deschis. Votul s-a închis și este respins 38 pentru, împotrivă, nu, verificăm, la 37 am deschis votul. Scuze, se scuze, domnul președinte. Nu, nu, nu, 38. Nu, am greșit, spune domnul președinte. Am ajuns la 38 și 38. Votul s-a închis și da, s-a adoptat, mă scuzați, 39, compatibil, pentru împotriva abțineri se adoptă, 40, pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul D, pentru împotriva abțineri adoptat, 44, pentru împotriva abțineri se adoptă, 45, pentru împotriva abțineri se adoptă, 46, pentru împotriva abțineri, adoptat. 47 și 48 împreună pentru împotriva abțineri adoptate, 49 pentru împotriva abțineri, PP împotriva, 49 verificare. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. 50 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Se respinge. Sunteți împotriva? A, sunteți pentru? Nu. Verificăm la 50. Ați ridicat mâna, dar prea târziu. Da, mă uit la coordonatori. Votul s-a închis și se adoptă. E bine că am verificat. Da. Mergem acum la 51. Pentru împotriva abțineri respins. Compromisul E. Pentru împotriva abțineri se adoptă 58. Pentru împotriva. Verificare la 58. Vă rog, ridicați uh, mâinile când votați. Votul s-a închis și se adoptă. 50 Da, 3 cade. 59, 59 60 și 4 împetru, uh, sunt identice, sunt adoptate. 61 și 5, nu, 61 și 5 pentru împotrivă abțineri adoptate. 62 pentru împotrivă verificare la 62. Am deschis votul. Și votul s-a închis. Și se respinge. 63 și cu 6 pentru împotrivă. Am deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 64 <clears throat> pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotriva. Eu cred că este respins, dar putem verifica. Am deschis votul. Votul s-a închis. A respins. <clears throat> Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru împotrivă verificare. Cred că e respins. Suntem la limită. Votul s-a închis. Se adoptă. Se adoptă. 8 devine caduc. 67 pentru împotrivă abțineri. Respins. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. 71 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru împotriva abțineri se adoptă. Vot pe textul astfel modificat cu vot cu apel nominal. Am deschis votul. Votul s-a închis. 44 pentru, 0 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări domnului raportor. Now we vote. Uh, hello. We vote from Sulita, correct? No? Yes. Yeah. Yes. We vote draft. Acum votăm proiectul de aviz de Doru Claudian Frunzulica cu privire la funcționarea francizelor în sectorul comerțului comun. Un compromisul A. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Coordonatorii celor două grupuri mari, vă rog, concentrați-vă la vot. Compromisul B. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. împotriva Verificăm. Amendamentul 5 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul C pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Compromisul D pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotriva abțineri. Se adoptă compromisul I pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul K pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul L pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul M pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul N pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul O pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și acum vot cu apel nominal. Votăm votul așa cum a fost, eh, textul așa cum a fost modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. 44, 42 pentru o, o abținere și un vot împotrivă. Felicitări raportorului. Și acum, în cele din urmă, Prima dată, permiteți-mi să vă anunț ce vom vota. Vom vota o, non, o decizie de a nu ridica obiecții cu privire la un uh, regulament delegat al Comisiei cu titlu foarte lung, spune președintele, deci nu-l voi citi. Și am primit o recomandare de a vota în bloc sigur, lăsând, de apa, lăsând deoparte aliniatul 2 uh, referile 1-11 și apoi um, considerentele de la A la H. Votăm în bloc, se adoptă și acum vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 41 pentru, 1 împotriva, o abținere. Deci, această decizie de a nu prezenta obiecții a fost adoptată. Vă mulțumesc foarte mult. Următoarea reuniune va avea loc luni, 10 aprilie, de la 15 la 18.30 și marți, 11 aprilie, de la 9 la 12.30. Mulțumesc! S-a încheiat reuniunea. Bye.